be better. Okay. Good morning uh, or good afternoon, ladies and gentlemen. We are at the beginning of our. Bună ziua, domnilor și domnilor. Începem ședința noastră. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Uh, la, o aveți în uh, dosarele dumneavoastră. Dacă nu există comentarii, se pot adopta fără modificări. Văd că nu sunt comentarii. Am câteva anunțuri ale președintelui, dar aș prefera să le amân ca să vină mai mulți membri la ședință. Deci dați-mi voie să trec direct la punctul numărul 3, uh, procesele verbale Uh, care trebuie aprobate ale următorilor ședințe, 7 septembrie 2015 și 21-23 septembrie 2015. Dacă nu vor fi comentarii, aceste procese vor fi considerate, procese verbale vor fi considerate adoptate. Nu văd niciun fel de comentarii. Să trecem așadar la punctul 4, de pe ordinea de zi, audiere publică cu privire la planul de acțiune verde pentru IMM-uri, oportunități și provocări. Este un subiect important, deci dați-mi voie să le urez bun venit vorbitorilor. Aș vrea să le mulțumesc uh, vorbitorilor prezenți aici uh, la prezidiu pentru că au venit. Mai întâi pentru că ați participat, ați acceptat să participați la această audiere. Vă mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă reamintesc, dragi colegi, că în iulie 2014 Comisia a adoptat o comunicare intitulată Planul Verde de Acțiune pentru IMM-uri, permițând IMM-urilor să transforme provocările de mediu în oportunități de afaceri. un document general de mediu foarte important și acest plan de acțiune prezintă acțiuni orientate spre IMM-uri care sunt propuse la nivel european pentru a ajuta uh, la exploatarea tuturor oportunităților de afaceri pentru IMM-uri. Ne gândim la eficiența resurselor, susținerea în general a antreprenoriatului verde. În mai anul acesta, deci prima acțiune a fost în iulie 2014 și în mai, acum jumătate de an, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind oportunitățile de creștere verde pentru IMM-uri, un uh, subiect similar. Raportor a fost uh, colegul Filip de Bacher din comisia noastră și am subliniat în raportul Comisiei ITRE, între alte lucruri, că serviciile verzi ar trebui incluse în negocierile uh, care au loc începește acordul privind bunurile de mediu și de asemenea în acordul bilateral, uh, comercial bilateral cu Statele Unite, așa numitul TTIP. Acordul uh, comercial transatlantic, parteneriatul transatlantic. Mai mult, Parlamentul a cerut uh, mai multă finanțare verde pentru IMM-uri, inclusiv un, uh, un nou instrument uh, verde de împrumut. Așadar, un instrument de împrumut. Acum așteptăm cu nerăbdare să vedem propunerea Comisiei privind noul pachet privind economia circulară, să vedem ce va oferi această propunere IMM-urilor va fi următorul pachet foarte important pe care îl va propune Comisia Europeană. Va fi adoptat de Comisie și uh, supus opiniei publice în decembrie 2015 și, de asemenea, va fi și de competența Comisiei noastre ITRE. Așadar, să trecem la audierea noastră, care are două părți. Prima parte Uh, și prima și a doua parte vor dura fiecare cam mai puțin de o oră, 45-50 de minute. Și, aici, uh, și fiecare uh, panel ar trebui să ar trebui să se încheie cu sesiunea de întrebări și răspunsuri. Și, evident, membrii panelurilor vor ține uh, prezentări și uh, primul vorbitor din primul panel, domnul Carsten Foldager, va spune câteva cuvinte despre utilizarea prețurilor uh, de piață pentru cerere și pentru reacția cererii. Domnule Foldager, este manager de portofoliu la Dance Commodities, care este un uh, trader internațional independent de mărfuri legate de energie. Uh, domnul Foldager are un master în știință uh, și în consultanță economică la Universitatea din Danemarca și suntem uh, foarte dorniți să vă ascultăm, domnule Foldager. Subiectul, repet, este utilizarea semnalelor de piață pentru a, uh, uh, nivelul cererii. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Bună ziua! Cum a spus domnul Buzek, mă numesc uh, Carsten Frauleger. Uh, sunt, reprezint o companie de, uh, care comercializează energie, da, Danske Trading Company, Danske Commodities. Suntem bucuroși că avem ocazia de a veni și să vorbim astăzi și ca să vă ofer o introducere în legătură cu noi, legate de, de cine suntem. Am fost creați în 2004 în Danemarca, am început să tranzacționăm electricitate între Danemarca și Germania și de atunci am evoluat în, și o, acționăm în mai mult de 30 de țări europene, iar anul trecut am avut venituri de 2,5 miliarde de euro, deci o expansiune foarte rapidă și această expansiune a fost făcută posibilă de faptul că suntem o companie foarte inovatoare care abordăm constant uh, provocările pe piețele europene ale energiei și astăzi unul dintre proiectele inovatoare în care suntem implicați este cel pe care îl numim Demand Response 2.0. Uh, de fapt, e vorba despre uh, transferarea consumului de electricitate la momentele zilei în care prețurile sunt mai mici pentru a reduce costurile. Și noi considerăm că e un mare potențial în această inițiativă, dar înainte de a intra în detalii, aș vrea să vă ofer o perspectivă mai largă După cum probabil știți, uh, dilema energetică a fost un subiect important pe agenda politică și un subiect discutat foarte mult de companii din Europa. Implică uh, schimbările climatice, siguranța furnizării și competitivitatea acestor companii și echilibrul dintre aceste trei dimensiuni. Și în ultimii câțiva ani am constatat că Uh, foarte multă capacitate de generare de energie regenerabilă a fost creată. Asta a avut un efect asupra piețelor de electricitate, în sensul că generarea a devenit mult mai impredictibilă și, prin urmare, foarte multe investiții au uh, fost făcute pentru a asigura uh, furnizarea, astfel încât la ore în care Uh, să zicem, vântul, viteza vântului e redusă, deși producția e redusă, există o capacitate suplimentară și, pe de altă parte, când există foarte multă producție, să existe flexibilitate care să limiteze cererea sau să crească cererea, de fapt, pentru a folosi uh, electricitatea care este generată. Asta uh, creează niște costuri uriașe pentru piețele europene de energie, dar este necesară pentru a uh, face față acestor uh, surse fluctuante de generare. Costul investiției în energie regenerabilă și costul investiției în siguranța furnizării au fost transferate către utilizatorii finali. Prin urmare, companiile care companiile au suferit la capitolul competitivitate față de restul lumii. Așadar, vedem că există o provocare în Europa legată de faptul că bă, cantitatea din ce în ce mai mare de energie regenerabilă crește de fapt costul pentru utilizatori, pentru companii dar creează și o oportunitate. Pentru că odată cu regenerabilele uh, vine și fluctuația prețurilor, există foarte multe mișcări la nivelul prețurilor, pentru că uh, odată cu sursele regenerabile prețul depinde foarte mult de vreme și prin urmare există o oportunitate de a muta consumul de electricitate în acele ore în care prețurile sunt mai mici. Și începând de astăzi, din acest moment, în acest moment majoritatea companiilor nu folosesc această facilitate. Această inițiativă Demand Response 2.0 este tocmai să eliberăm inițiativa unor companii care nu folosesc în acest moment această oportunitate. Pentru a explica conceptul, trebuie să ne uităm la piața generală de electricitate și în fiecare zi a anului este o, o, se face un forecast a prețului pentru ziua următoare. Acesta se bazează, de exemplu, pe vreme, pe prognoza vremii, pentru că aceasta determină în mare măsură prețurile și cu mai multă energie regenerabilă, ă, schimbarea de preț devine în ce în ce mai semnificativă. Dacă vă uitați la grafic, de fapt nu e acesta. O să explic ă, în cuvinte. Aba da, este, se vede pe proiector. Deci când prețurile sunt mai mici, asta se datorează în special faptului că generarea regenerabilă e mare, că bate vântul puternic, că e mult soare și atunci se produce energie ieftină și asta forțează prețurile să scadă. Asta este o oportunitate pentru companii și unele companii deja încearcă să uh, folosească acest lucru programându-și consumul la acele momente din zi când prețurile sunt mai mici. Totuși, dacă ne uităm la următorul slide, prețul uh, prognozat nu e întotdeauna, de fapt nu e niciodată identic cu prețul real care va fi în uh, ziua respectivă. Să nu uităm că acest preț este prognozat uh, cu o zi în avans, deci prețul real va devia de multe ori de la prețul prevăzut, prognozat, și de multe ori acest uh, consum de energie nu e plasat la momentul corect al zilei. Asta face întreaga procedură să fie problematică și subliniază uh, și uh, pune uh, tensiune pe rețeaua energetică pentru că prețurile trebuie să acționeze atunci când sistemul are nevoie de ajutor. deja. Deci că prețurile sunt foarte, foarte reduse, asta înseamnă că sistemul încearcă să spună pieței că vrea participanții să-și limiteze consumul. Prin urmare, mutarea consumului la momente când prețurile sunt mai joase ajută sistemul. Aceasta e oportunitatea pe care o propunem, și anume să reprogramăm consumul în ziua consumii, pe, pe piața uh, intraday, pentru că odată cu regenerabil, la regenerabile prețurile se schimbă până înaintea consumului efectiv și există foarte multe oportunități uh, de a ajuta sistemul și de a reduce costurile, pentru că sistemul plătește companiile care încearcă să-l ajute. Uh, cererea tradițională e bazată pe aceste principii, dar nu e deschisă multor companii din cauza uh, cerințelor stricte. Cerințele stricte fiind legate de faptul că, de exemplu, uh, trebuie să fie foarte multă flexibilitate din partea consumatorului, deci ei trebuie să poată să-și crească sau să scadă consumul uh, în cantități foarte mari, cu valori foarte mari și asta evident exclude foarte multe companii uh, mai mici și uh, dincolo de asta, cerința cea mai strictă este că ei trebuie să, facă, să poată face acest lucru în ultimul moment, deci în, în 15 minute, în 5 minute de la notificare și asta practic exclude uh, marea majoritate a companiilor din toată Europa. Pur și simplu acestea nu sunt capabile să-și reglementeze procesele de producție într-un timp atât de scurt. Noi am vrea să includem doar pe baza sistemului așa cum este el astăzi. Nu avem nevoie de contoare inteligente și de niciun fel de uh, adăugiri la rețea sau de dezvoltări, de capacitate, de investiții din capacitate. Avem nevoie doar să integrăm cunoștințele despre procese și cunoștințele legate de informații legate de prețurile de piață și în felul acesta putem elibera tot acest potențial și putem uh, muta consumul la acele momente ale zilei în care prețurile sunt uh, mai mici. E atât de simplu și asta nu este uh, utilizat astăzi. Și ca să trec la punctul inițial la care am început, acest concept abordează toți cei trei piloni principale ai dilemei energetice. Crește utilizarea eficientă a energiei uh, regenerabile pentru că companiile își mută consumul de electricitate la uh, acele ore uh, în care generarea de energie regenerabilă cresc oferta și își mută consumul din acele ore unde generarea de electricitate este bazată pe capacități convenționale standard, cărbune, petrol, gaz și prin urmare avem beneficii climatice de asemenea, avem beneficii pentru rețea pentru că se eliberează, se ridică stresul de pe rețea în momente de vârf se reduce stresul asupra rețelei. De exemplu, dacă vântul e foarte puternic, atunci prețurile vor deveni negative. Asta înseamnă că sistemul spune avem nevoie să uh, dăm toată această electricitate. Asta se întâmplă foarte mult în Germania, de exemplu. Și mutând consumul pe acele ore, ești practic plătit să consumi electricitate și pentru că în felul acesta ajuți rețeaua Uh, de asemenea, se crește competitivitatea companiilor implicate, se reduc costurile, uh, se creează un profil mai verde al companiei și sperăm că o mai bună competitivitate va duce la crearea de locuri de muncă. Dacă vreți să aflați mai multe, vă rog să vizitați website-ul nostru, răspund la orice întrebări, vine cu mare plăcere și Vă rog, răspândiți această idee legată de flexibilitatea care există și de ce se poate face doar mutând consumul în ore în care prețurile sunt mai mic. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Trecem imediat la al doilea uh, vorbitor. Soluții de eficiență energetică pentru procese industriale, dr. Christoph Toll, Universitatea din Kassel. Uh, în inginerie industrială. Un subiect foarte larg și, de asemenea, ați uh, aveți un doctorat în 2016 cu subiectul Fabrica fără aer comprimat. Foarte interesant. De asemenea, sunteți fondatorul și managing partner al companiei ETOP, creată în 2015, care se concentrează pe eficiența energetică a proceselor industriale. De asemenea, sunteți și lector și de asemenea sunteți și director pentru studii de energie la Universitatea de uh, științe aplicate. Așadar, soluții de eficiență pentru procese industriale, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Acum provocarea nu o să fie să respect intervalul de timp, ci să funcționeze tehnica. Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru introducere, pentru prezentare uh, și, într-adevăr, astăzi sunt aici în calitate de fondator și director al ETA 8 uh, GmbH în 22 uh, iunie anul acesta am fondat această companie, deci este o companie nou-nouță, are 8 angajați care se ocupă cu eficiența energetică în procesele industriale și anume în uh, tehnologia legată de manipularea produselor, unde este nevoie de tehnologie uh, tehnologii alternative eficiente uh, care să vină să înlocuiască tehnologiile pneumatice. Și am să vă explic puțin cum am ajuns pe această cale, cum am ajuns să um, oferim astfel de tehnologii. Uh, și să încep în principiu spunându-vă care este eficiența energetică uh, ce caracterizează IMM-urile la ora aceasta? În primul rând, contextul juridic uh, stabilit prin cadrul legal. Sunt uh, multe instituții care aplică ISO 50001 uh, pentru măsurarea uh, eficienței energetice ca factor de concurență. Și acestea nu doar că trebuie, dar trebuie să uh, nu doar că vor, ci se, și, sunt și obligate să se gândească cum să-și crească eficiența energetică. Am început la casă un proiect de cercetare uh, care se referă la eficiența energetică în 2010. Este un proiect deci care se desfășoară de uh, doi ani, de trei ani chiar, uh, din 2010 până în 2013, a fost finanțat cu 2,2 milioane de euro. Și uh, dorește să facă din landul Hessen un land uh, exemplar în ceea ce privește protecția climei prin eficiență energetică. În cadrul acestui proiect am uh, cercetat ce se întâmplă la nivelul uh, întreprinderilor și care sunt tehnologiile care pot să îmbunătățească eficiența energetică. Am avut mai multe proiecte parțiale. Uh, unul dintre ele a încercat să afle cât în ce măsură se poate aplica o tehnologie eficientă din punct de vedere energetic fără utilizarea aerului comprimat. Uh, astfel încât să avem aceeași eficiență și să se poată substitui uh, tehnologiile pneumatice. Nu am ales întâmplător tehnologiile pneumatice, deci cele cu aer complicat, pentru că, eh, comprimat, pentru că este vorba de un domeniu care este foarte utilizat în eh, industrie, începând de la industria producătoare de autonomie, de automobile până la uh, întreprinderile care produc ambalaje sau manipulează obiecte, produse. Acum, dacă vedem utilizarea aerului complicat, ă, comprimat, vedem că e, acesta are un, o eficiență foarte slabă, de 10%. 20% dintre costurile pentru producerea aerului comprimat reprezintă o parte enormă din costurile de uh, producerea energiei și ă, este nevoie și de o mărime, ă, de un volum mare de energie în acest domeniu. Ă, o cantitate de circa 16 tera, teravați oră, ceea ce ar însemna producția a cam 8 centrale nucleare. Acum, în cursul proiectului, noi am constatat că substituirea nu ar trebui să se producă prin optimizarea tehnologiilor cu aer comprimat, ci prin înlocuirea acestora pentru că așa se poate ajunge la o economisire de 90% de emisii de CO2 în industrie, în cazul manipulărilor clasice ale produselor, deci atunci când este nevoie să deplasezi, de exemplu, o pralină uh, în industrie, acest lucru se întâmplă automatizat, nu cu mâna. Și, pe de o parte, se folosește tehnologia pneumatică, pe de altă parte, sunt și tehnologii electrice și vedem că uh, dacă se înlocuiește tehnologia pneumatică, se pot realiza economii de costuri de 90% și de, uh, în același timp economii de emisii de CO2. Aceasta a fost uh, constatarea după cei trei ani de proiect, după ce am văzut utilizarea acestor în tehnologii în mai multe domenii. Deci putem considera că sunt la nivel orizontal se pot substitui aceste tehnologii. În graficul acesta vedeți uh, o serie de rezultate uh, pe care le-am colectat uh, din industria producătoare de mase plastice și vedeți, avem scenariul 0 în partea din stânga, aceasta reprezintă situația inițială cu uh, costurile anuale pentru energie și prin analogie uh, emisiile de CO2 produse anual. Și după aceea vedeți comparativ scenariul 1, 2, 3 sunt scenarii de optimizare a tehnologiilor, adică am, înțe- am încercat să aplicăm uh, o optimizare a tehnologiilor pneumatice. Se poate realiza acest lucru. Uh, și vedeți uh, o diferență substanțială la scenariile 4 și 3. Pentru că vedem la prima coloană, uh, cea mai închisă la culoare, că se pot realiza uh, economii foarte mari de costuri. Și în partea dreaptă mm, vedeți cât de mult se pot economisi din emisiile de carbon, așadar coloana albastră deschis. Și uh, vedeți și care sunt costurile calculate pe o perioadă de 10 ani. Vedem că se pot realiza mai mult de 60% de uh, economii din costurile generale de producție. Așadar, aceasta este o șansă pentru întreprinderi și din punct de vedere economic, nu doar tehnologic. Acum vreau să vă prezint puțin uh, domeniul nostru, domeniul în care uh, este activă ETAOP. Sunt, uh, de fapt, numele companiei se formează din două litere grecești, dar 8 vine și de la ideea de a optimiza tehnologiile, de a veni cu produse uh, care să utilizeze tehno- uh, tehnologiile cu vacuum Imaginați-vă că vi s-a desprins puțin ecranul telefonului mobil. Sunt, acestea sunt piese care nu pot fi uh, uh, reparate manual, ci au nevoie să fie reparate cu uh, tehnologie cu vacuum. Și aici și vedeți pe ecran un astfel de dispozitiv care funcționează în principiu ca o pompă cu aer, ca o pompă cu aer comprimat și același principiu se aplică pentru produsele automatizate. Și vedeți că prin aplicarea acestei tehnologii se poate realiza o economie de 66% de energie și în același timp se poate reduce cu 40% uh, poluarea uh, fonică și se reduc cu 34% emisiile de CO2 pentru întreprinderi, o astfel de tehnologie aduce cu sine uh, reduceri de costuri și de, de utilizare a energiei. Și acesta este exemplu ETA 8 în ceea ce privește inovarea și aplicarea de tehnologii eficiente. Așa că de aceea mă aflu aici ca să vă prezint acest uh, dispozitiv. Dacă vă interesează, vă pot uh, elabora mai mult acest subiect. Uh, și și despre mine îmi place să vorbesc în general, dar nu mai am timp, așa că mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vă vom uh, contacta dacă avem întrebări, chiar și noaptea, cum spuneți dumneavoastră dar uh, și noi încercăm să fim eficienți din punct de vedere energetic și să nu uh, utilizăm noaptea luminile din camere, din săli. Eu trebuie să vă spun care este uh, percepția noastră despre discursul dumneavoastră. Acum avem o privire de ansamblu în ceea ce privește eficiența energetică și pot să deschid runda de discuții dând cuvântul domnului Benstein. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, reprezentantului Danish Commodities și domnului Paul pentru aceste prezentări foarte interesante. Consider că este foarte justificat, uh, foarte justificat obiectivul de a găsi tehnologii mai eficiente din punct de vedere energetic și să vedem cum se poate reduce consumul de energie în IMM-uri, pe de o parte, și pe de altă parte să construim o industrie mai puternică în Europa, o industrie să fie, care să fie mai competitivă pe piețele internaționale reducând însă consumul de energie în Europa este o provocare reală pentru IMM-urile noastre atunci când uh, ne gândim la prețurile energiei electrice. Poate că nu avem întotdeauna aceleași uh, opinii în această comisie, mm, pot diferi pozițiile în ceea ce privește politicile energetice. Dar, din punctul meu de vedere, este important și să crească competitivitatea. Eficiența energetică este, de fapt, cel mai uh, puțin costisitor mod pentru IMM-uri să-și crească competitivitatea. Și domnul Pol tocmai ne-a ilustrat ce poate face inovarea în acest domeniu și cum se pot crea locuri de muncă în Europa pe viitor. Și Exemplele vorbesc de la sine în ceea ce privește eficiența energetică. un milion de euro din banii publici poate uh, genera investiții care să aducă la rândul lor profituri uh, sau economii de milioane de euro și să creeze sute de locuri de muncă. Dar sectorul eficienței energetice a devenit un sector de sine stătător și uh, uh, sunt tot mai multe oportunități de urmărit în acest domeniu. Pentru că acest sector uh, reprezintă și un mod în care să echilibrăm uh, situația Europei în ceea ce privește autonomia energetică. Deci dacă aplicăm uh, în practică eficiența energetică și asigurăm finanțarea pentru astfel de inițiative, putem găsi soluții care să încurajeze competitivitatea uh, europeană la nivel global pe piața produselor și serviciilor. Și în același timp ne ajută să urmărim obiectivele privind clima. Așadar, stimați colegi, eu sper că ați luat notă de aceste eforturi, de aceste proiecte, Demand Response 2.0 din Danemarca și aș putea continua suplinind eforturile acestea, dar am să subliniez faptul că trebuie să continuăm eforturile legate de toate aspectele eficienței energetice pe, pentru a avea stabilitate pe piața uh, europeană energetică. Mulțumesc. Doamna Patricia Toia. Grazie, voglio anch'io dire che sono state due presentazioni molto interessanti. Mulțumesc, ambele prezentări au fost foarte interesante. și vrem să aprofundăm toate aceste oportunități. Tema eficienței energetice este un obiectiv pe care sectorul industrial trebuie să uh, îl atingă. Nu e vorba numai de locuințe și de transporturi. Aș vrea să adresez două întrebări celor uh, doi oratori. Uh, această cercetare uh, și care a dus la apariția acestei tehnologii care este menită să reducă utilizarea aerului comprimat, dacă am înțeles bine. Ați vorbit de finanțare publică, am înțeles. Finanțarea europeană poate nu, aș, nu ar putea să ajute și ea acest lucru. Uh, nu trebuie să ne limităm la studii, ci trebuie să le aplicăm. Cum s-a născut această idee? Dumneavoastră ați fost uh, cel care um, ați fost la originea ei și la primul orator aș vrea să-l întreb. În ceea ce privește procentaj, a spus că nu toată lumea utilizează acest sistem, dar în procente, dacă ar trebui să vorbiți de aplicarea acestei tehnici de prognozare pe care ați menționat-o în evaluarea prețurilor, utilizarea energiei atunci când prețul este cel mai scăzut. Este o chestiune de nișă utilizarea uh, sistemul este mult utilizat, care sunt uh, economiile dacă uh, s-ar dezvolta și mai mult acest sistem. Mulțumesc, mulțumesc. Vă mulțumesc uh, pentru cele două prezentări. Desigur, putem să vorbim foarte mult despre inovarea care uh, are loc în mai multe sectoare pentru îmbunătățirea eficienței energetice. IMM-urile pot să uh, beneficieze extraordinar de mult de pe urma noii gândiri, a noii modalități de a face afaceri. Pe de altă parte, sunt un liberal și cred că mare parte din aceste stimulente uh, sunt, uh, își au originea uh, forța pieței, forțele pieței. Trebuie să existe însă niște linii directoare, așa, pentru că, așa cum a spus primul vorbitor, este foarte interesant să spunem aceste lucruri, dar trebuie să vedem uh, dacă este o, o soluție bună. De ce atunci forțele pieții nu au uh, împins uh, companiile să recurgă la ea? O serie de reglementări uneori limitează astăzi. Nu vorbim, vorbim despre stimulentele ne monetare care ne împiedică uh, să preluăm aceste noi tehnologii pe piață. Domnul Toșanovski. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să uh, spun și eu câteva cuvinte uh, Aș vrea să adresez o întrebare primului orator. Există o serie de domenii care vor reacționa mai greu, mai lent uh, în astfel de situații. Sunt domenii care sunt uh, mari energofage. Cred că pentru micii furnizori ar fi să utilizeze, să utilizeze această tehnică în decursul unei zile. Însă, totuși, sunt două elemente prioritare aici. În primul rând, cum putem să limităm cheltuielile cu energia, care întotdeauna presupun costuri semnificative și, în al doilea rând, cum să reacționăm la această lipsă în materie de energie, care este procentajul pe care l-am putea utiliza în momentul de față din aceste economii. Cred că ar fi foarte important pentru al doilea orator întrebarea care sunt sectoarele cele mai energofage. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să fac o observație generală în ceea ce privește IMM-urile. IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei europene și criza și politica de austeritate au făcut ca multe mii de IMM-uri să dea faliment. Și cele care au supraviețuit de fapt sunt expuse unei concurențe neinjuste. ne Și trebuie neapărat să avem un plan de acțiune pentru ele. și ceea ce propuneți dumneavoastră este foarte interesant, dar sunt și unele specificități ale IMM-urilor, cele care acționează într-un domeniu specializat, de exemplu. Și de aceea trebuie să ținem cont de anumite elemente specifice, mai ales uh, cele care se află în țări uh, care trec printr-o recesiune severă. Acestea trebuie să poată să acceseze uh, fondurile pentru finanțare și se pot aplica programe cum este Europa 2000, Orizont 2020, COSME, dar este important ca programele de sprijin să fie și ele consolidate. Și aș avea o întrebare. Cum vedeți reglementările legislative în ceea ce privește costurile energetice în IMM-uri. Pentru că, iată, vă dau un exemplu. În Cipru, acum câțiva ani, era o întreprindere mică, producătoare de celule fotovoltaice, uh, lucra cu tehnologie destul de avansată și uh, Uh, exporta uh, panouri fotovoltaice în Europa. Doar că costurile de producție pentru aceste panouri erau prea mari și uh, s-a importat mult mai mult din China, pentru că produsele erau mai ieftine. Și este foarte important ca astfel de mici întreprinderi europene să beneficieze de sprijin din partea statului și aș vrea să îmi spuneți care este părerea dumneavoastră în această privință, ce credeți despre ajutoarele de stat și despre planul de protecție a IMM-urilor specializate în domeniul energiei uh, și eficienței energetice. Mulțumesc! Dacă mai dorește cineva să intervină, se pare că nu. Poate că o să vă adresez și eu uh, primului vorbitor uh, domnului Foldegar două întrebări. Rețelele, sistemul rețelelor inteligente este important atunci când e vorba de utilizarea semnalelor pieței în ceea ce vește impactul asupra pieței. Și domnului Paul, ați brevetat ideile dumneavoastră? Ar putea să fie baza unui brevet în cazul dumneavoastră? și aveți cuvântul pentru a da răspunsurile și a uh, trage concluziile în aceeași ordine în care ați intervenit. Vă rog. Mulțumesc pentru întrebările care mi-au fost adresate. Domnule Werner, pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, în primul rând, cât se poate economisi Uh, prin acest concept, ați întrebat. Trebuie să spun că este foarte, foarte greu să venim cu o cifră uh, pentru că, în primul rând, lucrurile se află la nivel conceptual încă și, în al doilea rând, totul depinde de fiecare industrie în parte care participă. Deci, cu cât uh, compania care participă este mai flexibilă, cu atât se vor face mai mulți bani. Și cu cât se face această trecere mai repede, cu atât e mai bine. Faptul este că nu a fost utilizat suficient și există un mare potențial. Calculele noastre inițiale arată că uh, companiile din uh, industria energofagă uh, au reduceri de cost uh, de la 5 până la 10% la facturile de uh, electricitate. Asta este o cifră pe care pot să o avansez acum, însă totul depinde foarte mult uh, de fiecare companie în parte. Apoi, ați întrebat cât se utilizează astăzi. Conceptul pe care l-am folosit nu este utilizat încă pur și simplu pentru că piețele nu sunt uh, uh, obișnuite cu o lume, cu o piață uh, unde energiile regenerabile fac ca prețul să varieze. Piața nu s-a ajustat, nu s-a adaptat încă la această nouă realitate. Sper că v-am răspuns la întrebare. Apoi celelalte întrebări. S-a pus întrebarea legată de tipul de condiții politice care pot să împiedice răspândirea acestui concept și de ce nu este folosit pe scară mai largă. O cerință pentru ca lucrurile să uh, funcționeze este piața eficientă, ceea ce înseamnă că trebuie să uh, poți să uh, să comercializez pe piața zilei. Deci trebuie să acționez uh, rapid. Deci cu energiile regenerabile trebuie să fim foarte flexibili și asta presupune o ajustare, o adaptare la uh, cerere-ofertă. Într-o piață mai dezvoltată acest lucru este posibil, într-una mai puțin dezvoltată acum nu este posibil, însă se va pune această problemă în toată lumea și există o soluție. O, o piață uh, zilnică care funcționează bine și lichidități uh, mai mari, uh, deci activitatea de comercializare este cheie, deci dacă avem astfel de condiții îndeplinite, uh, putem să optimizăm, să fim eficienți în utilizarea acestui concept. Sper că v-am răspuns la întrebări. A spus că ar fi greu pentru IMM-uri să aplice acest lucru, sunt de acord. Este greu să le faci pe IMM-uri să se obișnuiască cu ideea nu numai să-și reducă consumul de energie, ci să se gândească și la o flexibilitate reală. Însă cazurile, situațiile pe care le-am văzut uh, în uh, piețele energetice mai moderne, de pildă Germania, unde sunt multe energii regenerabile, vedem că prețurile scad uh, de la niveluri foarte ridicate până la un nivel negativ acest lucru este uh, cauzat, generat de regenerabile. Atunci când prețurile sunt negative, asta înseamnă că ești uh, plătit ca să consumi energia în acele ore. Deci există un beneficiu aici. Există întreprinderi care doresc să-și uh, mute consumul în aceste ore ale zile sau măcar parțial uh, să-și mute consumul uh, și trebuie să ne îndreptăm către o manieră mai generalizată de optimizare a producției. Asta însă nu se întâmplă peste noapte, trebuie să gândim în acești termeni și să integrăm uh, uh, piețele energetice cu uh, industriile prelucătoare în general. Sper că v-am răspuns la întrebare. Apoi s-a pus întrebarea cum se poate utiliza surplusul de energie atunci uh, când vânturile sunt mari în Germania, de pildă, se pot folosi uh, aceste energii și acest, uh, dacă acest uh, surplus nu este folosit, se poate ajunge la o întrerupere a energiei. O asemenea situație s-a întâmplat uh, Uh, anul acesta, când uh, turbinele de vânt au produs 140% din necesarul zilei și asta a dus la negativizarea prețurilor. Dar acest surplus de energie trebuie preluat și, prin urmare, sugerăm ca consumatorii să acționeze într-un mod flexibil și să mute mare parte din uh, consum către acele ore când uh, prețurile sunt uh, negative. Domnule Busec, ați întrebat care este părerea noastră despre rețelele inteligente. Acestea sunt uh, folosite în oferta și cererea tradițională, noi am uh, propus să utilizăm mare parte din flexibilitatea nefolosită din sistem, pe lângă contoarele inteligente, dar și contoarele inteligente sunt o inițiativă lăudabilă. Aș vrea de asemenea să remarc și în încheiere că, având în vedere tendința uh, regenerabilor, regenerabilelor, uh, necesitatea de a fi tot mai flexibil este tot mai mare. Conceptul va lua amploare în timp și cred că este important uh, să privim în această direcție. Mulțumesc, domnule Castenfoldager. Și acum, al doilea vorbitor, domnul Christoph Paul. O să încerc să răspund la întrebări. Uh, pentru că găsesc că uh, multe din întrebări merg de fapt în aceeași direcție. Proiectul pe care vi l-am pre prezentat a fost uh, cofinanțat de landul Hessen și din surse UE și a fost o idee foarte bună să se investească în acest proiect. Uh, se dorește realizarea unei tehnologii exact ca uh, cea prezentată de ETA 8. Și Uh, s-a creat cadrul la universitatea din casa la care lucrez să se antameze un astfel de proiect. Deci să elaborăm în continuare această idee și să intrăm cu astfel de dispozitive în rețelele inteligente. Uh, și ajung și la întrebarea dumneavoastră, domnule Buzec uh, în uh, teza mea de doctorat. De fapt, este prima cercetare legată de brevetarea acestei tehnologii. Uh, s-a uh, acordat brevetul european tehnologiei noastre și mai sunt o serie de proceduri de brevetare în curs și ajung la partea de finanțare. Suntem un mic startup în acest moment Uh, și am fondat compania cu câteva mii de euro, dar uh, patentul, brevetul costă cam 50.000 de euro. Aceste costuri sunt acoperite de Universitatea Kassel, că altfel n-am fi reușit să brevetăm tehnologia. Așadar, brevetele pe care le-am obținut vor fi răscumpărate, ca să spun așa. Beneficiem însă și de fonduri externe, uh, de surse financiare. Timp de trei ani am primit finanțare externă pentru uh, a dezvolta această companie. Și sunt convins că în era eficienței energetice, noi suntem exact pe subiectul cel mai potrivit. House of Energy uh, este chiar deasupra noastră uh, în aceeași clădire și avem posibilitatea să primim surse de finanțare. Nu este atât de simplu, însă, din punctul meu de vedere, să uh, intri pe piață și să încerci să reduci presiunea care se exercită asupra piețelor. Sunt costuri destul de mari și pentru pierderile de energie din rețea. Și din păcate, piața și și întreprinderile în anumite domenii nu se concentrează asupra acestor chestiuni ci se concentrează pe partea de producție sau pe alte elemente. Însă asta duce la nemulțumirea clienților, ca să spunem așa. Și cred că pe aici, pe acolo, este nevoie de a interveni cu idei noi și cu surse de finanțare. Mulțumesc! both of you. Thank you for your speeches. Mulțumesc foarte mult pentru prezentări și pentru exemplele foarte bune. Ne așteptam la astfel de la o astfel de calitate și mă bucur că am primit exemple atât de interesante și ni s-au împărtășit experiențe atât de valoroase în ce privește eficiența energetică, uh, în special uh, în domeniul IMM-urilor. Mulțumesc încă o dată și trecem acum la al doilea panel. Primul uh, vorbitor va fi dr. Catalina Reuter, responsabil timp de mulți ani cu managementul ecologic și este de asemenea economist uh, agricol și are un uh, doctorat în marketing sustenabil. Acum sunteți managing director al Asociației Federale a Marilor Întreprinderi din Germania și de asemenea coordonator al Alianței Europene a Asociației pentru Afaceri Sustenabile. Subiectul este o voce puternică pentru economia sustenabilă în Europa. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult for the nice uh, and friendly introduction. pentru introducere. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru invitația la această audiere, mă bucur că sunt aici și acum voi trece în limba germană. You see, uh, ecopreneur.eu uh, we... Vedeți că ecopreneur.eu uh, este în curs de fondare. Uh, ne interesează inițiativele ecologice și uh, Bineînțeles că în acest context și Planul Verde pentru IMM-uri este o inițiativă salutară pentru noi. Încercăm să fim și noi activi la nivel regional. Vedeți cine se implică în ecopreneur, vedeți că sunt reprezentanți din Austria, Franța, Germania, țările de jos, și Spania și sunt în total mai mult de 1500 de IMM-uri sustenabile pe care le reprezentăm. Vedeți aici uh, că sunt și companii mari reprezentate în rețeaua noastră care parțialmente acționează ca pionieri ai economiei sustenabile. Avem nevoie de o transformare în economie, avem nevoie de Uh, economie circulară și bineînțeles că salutăm crearea pachetului pentru economie circulară. încercând să uh, avem o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2 și orientată pe uh, interesul comun, în așa fel încât uh, costurile externe să nu fie internalizate, deci să nu ducă la creșteri de cost. Uh, e destul de mic scris uh, vedeți că lipsesc investițiile uh, în inovație, în inovația sustenabilă și este greu să se uh, impună pe piață produse sustenabile. Noi ne bucurăm însă că Comisia, în comunicarea sa, punctează o chestiune importantă legată de competitivitatea europeană și anume faptul că uh, 40% din costurile de producție uh, reprezintă costurile pentru materia primă și putem să confirmăm că mai ales uh, acesta, acest punct este important pentru IMM-uri. Sunt mai multe studii actuale care pot să confirme acest lucru, dar uh, să confirme și care este potențialul. În ceea ce privește sustenabilitatea în momentul de față, considerăm că sunt uh, un număr mic, dar există o serie de IMM-uri inovatoare și ne interesează anumite sectoare care fac pași înainte în direcția potrivită și vedeți în cercul mai mare că sunt multe IMM-uri care nu se implică și multe companii care nu sunt active în această direcție. Important uh, pentru economia verde și pentru succesul IMM-urilor uh, este să se axeze nu doar pe piață, ci și să găsească finanțarea potrivită. Aceasta este destul de greu de accesat de asemenea, ă, cadrul legislativ joacă un rol important și măsurile în ceea ce privește ă, lanțul valoric. Și vedeți interacțiunile care se ă, evidențiază și de aceea vă și spuneam că noi suntem în favoarea planului verde pentru uh, IMM-uri, dar, este un mare dar la mijloc, nu, nu trebuie să se reacționeze prea intens la solicitările pieței, la cererea pieței ci să fie pierdute din vedere recomandările GAP. Am uh, publicat uh, în această vară un manifest în ceea ce privește uh, economia sustenabilă pentru IMM-uri și economia circulară, menționând exact aceste două aspecte, cererea pe piață și aspectul legislativ. Ajungem la recomandările noastre. <laughs> Genau. Die Empfehlung im ersten Block Primul set de recomandări se referă la extinderea potențialului pe piață. Cum facem acest lucru? Prin prețuri care să reflecte uh, realitatea ecologică și socială. Uh, prin aplicarea sistemului de uh, comercializare a emisiilor, ETS sau prin uh, taxe aplicate pe um, emisiile de CO2. Uh, Uh, și prin uh, stimulente ale consumului pentru produse care fac parte din economia circulară sau economia verde. Uh, de asemenea, UE trebuie să aibă în continuare în vedere scopuri și obiective cu un nivel înalt de ambiție în ceea ce privește eficiența energetică, 30% până în 2030 și un efect important pe piață îl are uh, faptul că UE este un consumator de top uh, prin uh, procesele de achiziții publice, cum ar fi de produse uh, IT, și asta înseamnă că de la bun început se stabilesc o serie de criterii care să uh, corespundă cerințelor economiei verzi pentru aceste produse. A doua serie de recomandări se referă la promovarea de bune practici și și aici putem să uh, ne legăm de inițiativa UE care vine să sprijine și IMM-urile uh, ce se a inclus într-unul din avizele sale eh, principiile economiei care să țină cont de interesele comune eh, în activitatea instituțiilor europene și practicienii știu că există un schimb intens de idei între IMM-uri și în acest context trebuie să existe sprijin pentru cooperare, pentru proiectele de cooperare și în același timp să se promoveze cooperarea regională și de frontieră. sunt și critici, cum este cea din partea UEAPM, care spun că până acum nu există suficientă transparență în ceea ce privește activitatea uh, im, pentru IMM-uri. Și a treia serie de recomandări se referă la schimburile comerciale durabile, un plan de acțiune pentru IMM-uri, dacă Europa are rolul de lider în ceea ce privește uh, procesele și tehnologiile verzi, trebuie spus că TTIP și CETA trebuie să asigure un uh, standard pentru schimburile comerciale sustenabile. Dar, din păcate, nu se întâmplă așa, sunt multe semne de întrebare și sunt multe riscuri legate de slăbirea piețelor regionale și de uh, scăderea ștachetelor și standardelor. Dar adevărata provocare este crearea de piețe ecologice integrate în Europa. A patra serie de recomandări se leagă de uh, instruire în școli, în universități, în uh, alte instituții de învățământ. Uh, critica UAPME care consideră că aceste uh, green skills, competențele verzi, nu sunt suficient de bine promovate deși ele sunt foarte importante pentru economia eficientă din punct de vedere a resurselor. Noi propunem uh, să venim în sprijinul uh, planului uh, de acțiune verde pentru IMM-uri cu un plan de acțiune pentru economia circulară, astfel încât economia uh, să poată trece prin transformări de succes și să putem să amplificăm uh, rezultatului, rezultatul planului verde. Și este foarte adevărat că trebuie să arătăm membrilor noștri că se pot înregistra succese Uh, și se pot aplica măsuri atât la nivelul marilor întreprinderi, cât și la nivelul IMM-urilor. Câteva întrebări care rămân deschise dacă uh, trebuie neapărat să se aplice un termen de evaluare a proiectelor de șase săptămâni pentru orizont 2020. Din punctul nostru de vedere ar putea să meargă mai repede lucrurile. Uh, apoi măsurile de sprijin pentru Climate uh, Knowledge and Innovation Community, ideea uh, premiului pentru promovarea întreprinderilor europene. Din, noi credem că ideea aceasta este bună, dar uh, dacă tot vorbim despre un plan pentru IMM-uri, un plan de acțiune, trebuie să știm Uh, și ce înseamnă antreprenoriat verde cu adevărat. Mulțumesc! Presentation, very interesting. Mulțumesc pentru prezentarea extrem de interesantă privind uh, reprezentați uh, platforma IMM-urilor sustenabile în Europa și în Germania, foarte important pentru noi. Foarte interesant pentru noi și următorul vorbitor este domnul Vim Michels, managing director al uh, Proviron, o companie chimică. Se concentrează pe produse chimice speciale. Domnul Michel are un master în product development de la Universitatea din Anver și de asemenea este uh, membru în numeroase borduri. Cea mai importantă, din câte știu, este Federația Industriei Chimice din Belgia, unde sunteți responsabil pentru sectorul IMM-urilor. Și prezentarea noastră se numește Tranziția de la un producător chimic la un dezvoltator de soluții chimice. Aveți cuvântul. ziua, mă numesc uh, Wim Hills. Proviron a fost uh, fondată în 1977 de tatăl meu și motorul a fost că nu încercăm să vă vindem ceea ce veți cumpăra oricum. O să vă prezint ceea ce facem și după ce să-mi permiteți să ofer câteva sfaturi pe care le-aș considera utile. Uh, suntem uh, activi în uh, produse chimice de nișă, produse de plastice, farmaceutice. Avem 300 de angajați cu 400 de milioane de valoare adăugată în fiecare an la un turnover de 175 de milioane de euro suntem reprezentați global în 100 de țări, avem două fabrici în Belgia, una în, Marea, în Statele Unite și avem birouri în China. Uh, suntem un uh, producător clasic chimic, am fost un producător clasic chimic, am uh, vândut benzen și clorină, produse de mare succes. Nimeni nu vrea să le cumpere, dar totuși ne le vindeam. Așa că am decis în 2008 să schimbăm uh, această companie să nu mai uh, concurăm cu indienii și cu chinezii ca o companie vest-europeană, pentru că suntem prea scumpi pentru această regiune. Și atunci am uh, decis să fim dezvoltatori și producători cu soluții funcționale pentru nișe de piață. Începând cu materiale regenerabile, având o dimensiune verde sustenabilă. Catrina m-a întrebat, sunt într-adevăr acestea produse sustenabile? Noi credem că au măcar o dimensiune sustenabilă și uh, cred că niciodată lucrurile nu se termină, totdeauna trebuie îmbunătățite. Deci ne concentrăm din ce în ce mai mult pe piețe, intrăm în uh, domeniul plastic, plasticului, Uh, aditivelor uh, și așa mai departe. Ce producem? Producem uh, substanțe de degivrare pentru avioane, de exemplu, Provifrost. Am inventat un pachet de aditive pentru dezghețarea pistelor de decolare și de aterizare. Și e vorba de uh, aditiv ecotoxicologici. Uh, sunt produsele cele mai prietenoase cu mediul din lume. Uh, am început producerea de microalge și de biodiesel. Uh, ne-am gândit să producem propriile noastre alge și după trei săptămâni ne-am dat seama că nu are niciun rost să le, se le consider ca surse de energie pentru următoarele decale. Deci vindem uh, microalgele noastre numai pentru acvacultură. Folosim uh, politicile dumneavoastră. RICI e o politică foarte bună pentru noi și elimină unele dintre pesticidele clasice și folosim această politică pentru a aduce, pentru a promova noi tipuri de de substanțe de uh, uh, uh, substanțe plastice. Aici este o grădiniță unde vedeți un plastic verde, un plastifian verde, care arată foarte frumos și în același timp e curat. Poți, uh, copiii mici pot să chiar uneori să pună și limba pe el și să nu se îmbolnăvească. Am uh, dezvoltat un plastificator care crește utilizarea produselor cu acid uh, polilactic. Deci este cel mai uh, important plastic uh, regenerabil din lume. Iată un exemplu unde se folosește acest tip de plastic și de asemenea am început în am început să dezvoltăm aditiv pentru furaje animale, pentru hrana animalelor. După cum știți, se folosesc multe se folosesc multe antibiotice în furaje și asta înseamnă că rezistența aceasta se transmite și oamenilor prin consumul acestei cărni, animalelor hrănite cu antibiotice. Aici noi am uh, încercat să dezvoltăm o, un portofoliu de produse naturale uh, care păstrează sănătatea animalelor fără folosirea Uh, preventiv antibioticelor. Nu suntem o companie medicală, nu ne implicăm în așa ceva. Cred că am mers prea repede, am sărit peste stadiul 1 și 2, deci iată ce facem. Ce cred că poate face acest program pentru IMM-uri? În general, avem nevoie de certitudine juridică pe o perioadă lungă de timp. Asta este singura mea întrebare pentru dumneavoastră. Am avut sau încă avem o fabrică de biodiesel și știu că cu politicile pe care le-ați implementat, multe companii au intrat în faliment noi am avut noroc, dar am pierdut uh, vreo 10 milioane de euro, ca să vă dau o idee. Asta înseamnă că am uh, pierdut uh, mai mult de 3 milioane pe an. Deci bugetul nostru pe 3 ani s-a dus. Bugetul pe cercetare și dezvoltare. Deci avem nevoie de un cadru stabil. Știu că într-o democrație 7 ani e o perioadă foarte lungă, dar în calitate de companie industrială avem nevoie de măcar șapte ani, pentru că profitabilitatea reală vine din perioade mai lungi. Dacă vrei să ai o companie cu adevărat profitabilă, ai nevoie de un cadru juridic stabil pentru 10, 15, preferabil 20 de ani. Știu că e ciudat pentru dumneavoastră, dar uh, pentru o companie asta aduce profitabilitatea. Nu contează unde pui povara sau unde stabilești pragul, important este să rămână acolo. La fel începește uh, orientările uh, clare și constante și susținute. Acum 10 ani aș fi spus nu oferiți niciun fel de orientări. Piața se va reglementa singură. În ultimii 10 ani am aflat că în uh, ce prește aditivele de furaje, piața nu se va schimba singură. Trebuie să decideți sau să interziceți utilizarea antibioticelor în furaje. Altfel nu se va întâmpla de la sine putem, noi putem dovedi că produsele noastre sunt mai bune și că există un beneficiu pentru fermier și cu toate astea ei nu vor schimba. Deci un cadru juridic este necesar, dar gândiți și uh, stabiliți tot felul de audieri, dar odată ce luați o decizie, păstrați lucrurile așa ca să știm că în următorii ani să putem să ne uh, facem produsele. Asta e un singur lucru de care avem nevoie, de fapt. Asigurați-vă că dați legi foarte clare, nu foarte complicate. De exemplu, noi facem lichid de frână, dar și reciclăm lichid de frână. Da? Deci lichidul uh, pe care îl folosiți, uh, care se folosește uh, atunci când apăsați pe pedala de, de frână a mașinii. Noi putem să-l reciclăm până la, la, la, cea mai, la cele mai înalte standarde pe piață, cu eficiență de deci, din punctul meu de vedere, dacă dumneavoastră vă asigurați că de mâine încolo toate lichidele de frână trebuie să conțină cel puțin 98% componente reciclabile, atunci avem un exemplu de economie circulară care funcționează începând de mâine. De fapt, facem asta din 1986, de 30 de ani de economie circulară. Sau un exemplu foarte simplu, asigurați-vă că interziceți componentele toxice în anumite produse, cu siguranță acolo unde este posibil. Am auzit exemple diferite de IMM-uri care deja au astfel de, de capacități. Avem nevoie doar de o politică clară și susținută pe o perioadă mai lungă de timp. Și cum spuneam, schimbarea în domeniul plastificatorilor se schimbă și folosim aceste politici pentru dezvoltarea propriilor noastre produse. Știu că sunt comentarii generale. Începește dezvoltarea curată, ecologică. Asigurați-vă că sunt condiții egale pentru toată lumea. Și asta nu doar din punct de vedere al cadrului legal, ci și în a vă asigura că și noi respectăm regulile, pentru că aplicarea legii diferă de la o țară la alta, iar în Belgia diferă și de la o regiune la alta. Și presupun că așa stau lucrurile și în majoritatea țărilor europene. În uh, ce privește plasticul pentru acid polilactic, uh, din acesta se pot face uh, pungi de cumpărături biodegradabile și acolo regulamentul începe să se fragmenteze peste tot în Europa, în toate țările și în multe regiuni care au opinii diferite și legislații diferite în domeniu și este dificil pentru noi și ca IMM să ne adaptăm de la o regiune la alta. E același lucru pe care l-am auzit spus și la Federația Produselor Chimice din Belgia, că diferitele, diferitele cerințe de etichetare, diferitele povergi, praguri limită pentru anumit produs sunt o, o povară enormă pentru întreprinderi. Deci încă mai aveți foarte multă, multe lucruri de făcut. Promovați planul uh, de acțiune în mod proactiv Uh, v-am citit website-ul în uh, weekend. dar vă spun că un, pentru un șef de MM prioritatea absolută nu e niciun caz să, să citească site-ul. Deci trebuie să faceți ceva, să-i contactați pe acești oameni. Una dintre uh, ideile bune, uh, promovarea open clustering-ului. Uh, asta se poate face cu tot felul de mm uri și se poate face în mod uh, proactiv și deschis ca ideile să poată să se dezvolte natural, dar proactiv. Noi nu o să venim la dumneavoastră. Și în ultimul rând, fiți cât mai direct și mai practici. Am ascultat raportul noastră din iunie anul acesta. Vă rog, recitiți-l prin ochii unui uh, proprietar de IMM. Nu există nicio recomandare care poate fi utilizată direct. Sunt doar uh, cu, cuvinte uh, care uh, prind... Sigur, eu am mai mult timp să, să citesc, dar companiile mai mici nu pot să-l folosesc la nimic. Deci când faceți astfel de documente, citiți-l prin ochii lor, din perspectiva lor. Încercați să gândiți ca un patron de IMM. El se gândește foarte simplu. Cum poate acest cadru să îmbunătățească înverzirea activității mele. Cum pot să o fac? La asta se gândește. Asta e tot. Și un ultim sfat. În afaceri se elimină foarte multe, mulți pași în distribuție. Deci, datorită uh, Uh, internetului poți să mergi direct la producători fără prea mulți distribuitori. Deci asta e cu siguranță posibil și pentru noastră. Sunt prea mulți experți la Bruxelles. Eu locuiesc aproape. Știu deja prea mulți lobiști. Dar sunt foarte multe organizații profesionale în Belgia, prea multe, deci mergeți direct la sursă și faceți lucrurile cât mai clare. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc un apel foarte clar pentru noi toți. Am ascultat, l-am ascultat cu atenție. Acum este timpul pentru întrebări și comentarii. Domnul De Bacher. Am două întrebări pentru primul vorbitor. Mulțumesc mai întâi pentru, întrebările, pentru prezentările foarte clare. Am aceleași întrebări, practic. Noi suntem uh, legislatori, noi facem regulile, politicile, legile. L-am ascultat pe al doilea vorbitor uh, spunând foarte deschis că e nevoie de un cadru de, reglementare stabil. Cred că asta încercăm să facem și noi. Ciclul european e normal de între 5 și 7 ani, dar întrebarea este ce stimulente putem da pentru a îmbunătăți economia circulară? Asta se referă la multe, multe lucruri. Ați menționat uh, economiile de energie și reducerile de costuri pe care companiile ar putea realiza adoptând uh, niște seturi de politici. Deci, aparent asta nu e suficient. Uh, deci ce fel de stimulente non-monetare, să zicem, sau ce reglementări ar trebui schimbate? Înainte de a avea întrebări pentru al doilea vorbitor, care practic ne-a scos din pâine, ca să spun așa, dacă vreți același uh, cadru de reglementare, atunci lăsăm lucrurile cum sunt și plecăm 5 ani acasă, deci nu mai facem legislație nouă. Am însă două întrebări. Una dintre ele se referă la faptul că de multe ori am uh, discutat direct cu companiile și am întrebat de ce au nevoie. De asemenea, văd în CV-ul noastră că sunteți activ în multe organizații patronale. Uh, nu, în loc să ne faceți lobby și să ne vindeți unele inițiative, nu mai bine să mergeți cu aceste inițiative la IMM-uri și la aceste organizații, uh, pentru că și ei fac destul ca să comunice prin intermediul liderilor uh, comunității de afaceri ce le trebuie. În al doilea rând, cred că este foarte important și uh, înțeleg foarte multe din comentariile noastre și le accept. Întrebarea este care elemente din uh, cadrul de reglementare pot fi adaptate astăzi foarte rapid. Deci ce putem face pentru a ne asigura că uh, împingem uh, înainte această agendă a economiei circulare? Mulțumesc foarte mult, doamna Kirton Downing. Mulțumesc foarte mult și Mulțumesc, îmi pare rău că am ratat primele două prezentări, dar vă mulțumesc pentru, cele urmă, pentru următoarele două, care au fost foarte clare și ambele au părut să susțină ideea că avem nevoie de o reglementare de calitate care să susțină dezvoltarea de noi produse și servicii și ă, reglementarea nu trebuie să fie neapărat ceva negativ, ci poate fi un motor care să promoveze inovarea. Asta mi se pare un mesaj important pe care Eh, și membrii Parlamentului European trebuie să laudă. Certitudinea juridică începește aceasta, înțeleg perfect această nevoie. Ar fi important să știm opinia noastră despre agenda pe termen mai lung, pentru că dacă discutăm de o perioadă mai mare de șapte ani, atunci uh, agenda politice energetice și Uh, intenția noastră în această direcție ar fi interesant de, de discutat. Dar am două întrebări precise. În prima prezentare, dr. Reuter, ați pus întrebarea legată de politica comercială sustenabilă. Ați vorbit de TTIP și de SITA. Dar acum când negociem acorduri globale de comerț și de servicii, uh, considerați că noastră ca uh, IMM-uri aveți vreo contribuție și vreo cunoștință în legătură cu ceea ce uh, Uniunea Europeană și uh, ceilalți 13 membri ai uh, uh, organizației ai, ai uh, uh, GAT negociază, deci aveți vreo contribuție și dacă nu, n-ar trebui să ne coordonăm mai bine în jurul acestei dimensiuni și cred că a doua întrebare se leagă de întrebarea pusă de domnul de Bacăr și anume, chiar dacă din ce am auzit vreți ca să păstrăm lucrurile cât mai simple și cât mai stabile și cât mai clare, uh, Uh, pe de altă parte, uh, au fost cereri foarte clare legate de uh, nevoia de reglementări noi, în special în ce privește economia circulară. Deci care credeți că ar fi golurile pe care trebuie să le umplem la nivelul Uniunii Europene și care să facă să progreseze industriile inovatoare și sustenabile? Mulțumesc foarte mult, doamnă. Nu mai sunt alte cereri de luarea cuvântului. Dați-mi voie să pun și eu două întrebări doamnei doctor Reuter member states because it will be <laughs> too complicated, but generally speaking. Uh, în general, pentru că sunteți responsabil uh, pentru platforma IMM-urilor sustenabile în Germania, dar și în Europa, uh, puteți să-mi spuneți dacă e o mare diferență între Germania și restul Europei și am o întrebare și pentru al doilea vorbitor, domnul de Michels. stabilitate juridică pentru o perioadă mai lungă. Asta a fost, uh, asta a fost formularea pe care ați folosit-o. În ce domenii aveți nevoie de mai multă stabilitate și pentru cât timp? Pentru că știm că avem evoluții uh, în noile științe, concurență, uh, noi amenințări, de asemenea noi tehnologii și extinderea Uniunii Europene din când în când. Deci e foarte dificil să spui că la nivelul Uniunii Europene do, timp de 20 de ani nu vom avea niciun fel de schimbări legislative. Deci vă rog, puteți să-mi spuneți mai precis la ce v-ați referit, puteți să vă dezvoltați un pic acest uh, slogan, dacă pot să-i spun așa. Okay. <laughs> Then I start with the end remarks now. Um, Um, Domnule De Bacăr. Regulierung... Reglementarea este bună, după părerea noastră, și așa consideră și întreprinderile. Și consider că este bine să se reglementeze antreprenoriatul. Și știu că, în general, sectorul uh, afacerilor Uh, critică reglementarea, dar uh, este clar că reglementarea are un rol foarte important. Și uh, avem exemplul lichidului de frână care 90% ar trebui să provină din material reciclat, conform legii. Este un exemplu foarte bun ați văzut că noi recomandam promovarea IMM-urilor, nu doar din punct de vedere financiar, pentru că trebuie să încurajeze antreprenorii să vadă propria afacere cu alți ochi, să aibă și un alt punct de vedere. Și sunt uh, întreprinderi care trebuie să vadă concret cum pot să-și structureze mai bine produsele. Iar în ceea ce privește finanțarea, ați văzut la recomandările noastre multe puncte concrete care se pot aplica. Și pot să vă confirm că măsurile de până acum, care au făcut parte din uh, planul de acțiune verde pentru IMM-uri, uh, a arătat clar, au arătat că întreprinderile au puțin timp să se informeze și să aplice aceste măsuri, pentru că unele dintre ele sunt foarte complicate și nu sunt ușor de aplicat. Și în acest sens putem să facem sugestii în continuare. Ca să răspund și domnului Darling, uh, observația dumneavoastră o privim pozitiv și este și din punct de vedere al negocierilor în ceea ce privește acordul de schimb, de liber schimb, nu este suficient să fie reprezenta, un reprezentant al IMM-urilor în, în aceste negocieri. Nu este suficient. Și sunt multe chestiuni multe întrebări rămase deschise care nu sunt neapărat pozitive, mai curând o listă negativă. Se critică, de exemplu, capitolul, structura capitolului actual în ceea ce privește sustenabilitatea. Și dacă privim cu atenție, vedem că anumite praguri pentru utilizarea pesticidelor au fost deja uh, reduse și sunt standarde alimentare care sunt și ele mai joase, deci suntem foarte îngrijorați. Uh, în fiecare stat sunt uh, priorități diferite, e adevărat. Uh, deci, de exemplu, Grunețac din țările de jos se axează pe economia verde în principal și mai sunt și alte idei, ca de exemplu ă, întreprinderile mai mari și IMM-urile să fie interconectate ă, și în Spania există o inițiativă foarte uh, inteligentă în acest sens. Și, de exemplu, prin Ecopreneur am reușit să stabilim o serie de linii directoare ca să vedem care sunt punctele eh, care trebuie avute în vedere și la nivel politic. May ask, uh... Mulțumesc, doamna. O să rog pe domnul Vim Michels să dea răspunsuri și să tragă concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, întrebările domnului de Bacăr. În esență, prima întrebare. De ce toate aceste organizații nu ajută la vânzarea proiectelor care deja există. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Fac asta deja, parțial, însă ar putea să facă mai mult în această privință. Toate tipurile de organizații. Există un lucru uh, ușor de realizat în prezentare, uh, care să ni se dea mură în gură. Da, Există deja un uh, cadru uh, al, uh, al Comisiei Europene de a interzice folosirea antibioticelor uh, în furaje. Deci există, uh, statele membre trebuie să uh, preia în legislația lor acest lucru. Singura țară care uh, a pus în aplicare uh, este Olanda. Deci trebuie să mergem uh, mai rapid. Este o problemă de sănătate globală recunoscută în Europa, în Statele Unite, peste tot. Deci avem o problemă. Există soluții. O, un IMM mai mare în Italia, unul în Suedia și unul în Belgia. Ce așteptăm? Doamna Kirsten Darling, o agendă pe termen lung este ceea ce doresc și eu. Dacă avem un cadru până în 2050, e foarte bine. Este uh, ceea ce poți să faci pentru o uh, întreprindere. Pas cu pas, în unele industrii trebuie să pleci de la zero și să spui bine, de acum încolo trebuie să preiei uh, materiale reciclate în proporție de 5% în fiecare an. Este foarte ușor ca întreprinzător. Uh, aceasta este o provocare și atunci ne putem concentra uh, cercetarea și dezvoltarea pe acestea. Și după ce am găsit soluția, să știm că există o companie care să o aplice. Ceea ce s-a întâmplat uh, în lumea uh, uh, combustibilor diesel sau panourilor fotovoltaice au crescut investițiile în companii și acum există o prăbușire. Deci e păcat. În ceea ce privește biodieselul, pot să vă spun că industria europeană a investit în uh, echipamente noi și după câțiva ani au fost vândute ca fier vechi aceste echipamente uh, unor țări din uh, Asia de Sud-Est sau uh, America de Sud. De aceea sunt de acord cu o politică pe termen lung cu uh, o obligație de a include tot mai mult uh, materiale reciclate. În Europa Occidentală avem aceste cunoștințe, este punctul nostru foarte. Dacă ne comparăm cu restul lumii, uh, aici, în acest domeniu, suntem în vârful uh, cercetării în, această, în acest domeniu. Apoi, la întrebările domnului Buzec, vă mulțumesc. Stabilitatea juridică, pentru cât timp, e o întrebare foarte bună. Lumea se schimbă cu fiecare zi care trece. De ce dorim să avem o legislație stabilă? Și cred că avem nevoie de o legislație stabilă pe termen lung. Acest lucru înseamnă însă că legislația poate să existe numai la nivel uh, filozofic, nu la nivel de detaliu pentru că uh, dacă ne ducem la detaliu, în ziua în care ai scris-o, în ziua în care s-a publicat, deja este depășită. Deci uh, trebuie să uh, facem o analiză a ciclului de viață. Sigur, e foarte bine. Putem să facem îmbunătățiri la acest nevoi. Dacă trebuie să îmbunătățim și să creștem conținutul de materiale reciclabile. și un uh, exemplu, de reciclare a lichidului uh, de frână. Facem această reciclare de 30 de ani. Majoritatea acestui lichid de frână este uh, colectat în Germania, Danemarca, Spania. Este reciclat 98% în Belgia și comercializat printr-un alt IMM din Regatul Unit de 30 de ani, am spus, cu niște IMM-uri partenere. Deci este un exemplu uh, european în care acest tip de economie circulară există de ani. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste prezentări uh, minunate. Aș vrea să spun uh, drept concluzie că ați uh, Uh, menționat pe bună dreptate biocombustibilii, dar cu 10-15 ani în urmă uh, toată lumea se îndrepta către uh, biocombustibili și dintr-o dată am descoperit că prin, folosirea, prin produ pentru producerea etanolului folosim în proporție de 85% combustibilii Uh, fosil, Totul progresează. Știința, noile tehnologii, noile amenințări. De aceea, din când în când, avem semnale contradictorii. Noi, ca politicieni, primim astfel de semnale. Încercăm să fim responsabili și să venim cu soluții pe termen lung, soluții durabile. Uneori însă nu putem să facem acest lucru pentru că oamenii de știință vin brusc cu noi idei. Iată de ce avem probleme, însă înțeleg punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc celor patru vorbitori. Doamna Eva Revilda Padaranda de la Digi Growth, Digi Creștere de la uh, Comisia Europeană are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Sunt împreună cu colegii mei de la DG Mediu. Aș vrea să vă mulțumesc, să mulțumesc tuturor uh, oratorilor pentru prezentările lor. Am luat uh, notă de mesajele pe care uh, le-ați transmis, vă asigur de acest lucru. Vreau să reamintesc tuturor că planul de acțiune verde a fost uh, adoptat uh, în urma uh, actului privind micile întreprinderi. Ținem cont de caracteristicile IMM-urilor și știm că IMM-urile nu primesc informațiile potrivite. De aceea am venit cu acest plan de acțiune. Trebuie să primească aceste informații și unor uh, trebuie ca cineva să meargă în compania respective să îi ajute gratuit. Am avut eurobarometru privind IMM-urile și întreprinzătorii verzi, care va fi pus în aplicare curând și vă asigur că în perioada aceasta de criză IMM-urile uh, încearcă să-și eficientizeze utilizarea uh, energiei Planul de acțiune verde acoperă acest subiect uh, numai uh, parțial, însă în același timp comunicarea privind locurile de muncă uh, vers, precum și pachetul privind economia circulară. Acolo se face referire la astfel de competențe. În ceea ce privește întreprinzătorii verzi, Aceasta este o temă importantă. Uh, formarea, învățarea sunt uh, cheie în acest sens și vă asigur Comisia dă foarte mare uh, uh, atenție competențelor verzi. De asemenea și achizițiile publice verzi uh, sunt în atenția noastră și vor face parte din pachetul uh, economiei circulare. În ceea ce privește acest mesaj de a ne apropia de IMM-uri, uh, Comisia pare să fie departe de aceste companii, de aceea ne bazăm atât de mult pe rețele, cum ar fi rețeaua dumneavoastră, pentru a ajunge la aceste întreprinderi. sigur că toți uh, cei interesați, toate rețelele uh, de IMM-uri uh, promovează acest lucru și vă invit la Centrul de Excelență pentru Eficiența Resurselor, unde vrem să mobilizăm toată expertiza disponibilă în Uniunea Europeană pentru ca lucrurile să se întâmple, ca IMM-urile să aibă o mai mare uh, eficiență energetică. Mulțumesc, spune președintele. La sfârșitul acestei audieri îi asigur pe uh, paneliști că industria europeană și IMM-urile sunt o uh, prioritate pe agenda Comisiei ITRE. Ne vom întoarce la acest subiect împreună cu Comisia Europeană. Suntem foarte implicați. A fost o discuție cât se poate de interesantă și vom încerca să luăm cât se poate de în serios tot ce s-a spus aici. În următorii 20 de ani vom vedea dacă putem să stabilizăm uh, soluțiile noastre juridice, poate în 2050, uh, uh, nu știu dacă vreunul dintre noi va mai fi membru al Parlamentului European. Da, pentru unii este o posibilitate. E o perioadă lungă. Vă mulțumesc foarte mult! Să trecem la punctul 5, uh, recomandări Comisiei Europene privind uh, negocierile uh, pe marginea acordului TISA. Am discutat un aviz uh, la uh, raportul din uh, propria inițiativă a Comisiei INTA și am dezbătut acest raport în uh, procedura simplificată. Ce înseamnă procedura simplificată? Înseamnă că membrii Comisiei ITRE au 21 de zile la dispoziție să obiecteze la proiectul de aviz care va fi prezentat în câteva minute. Deci până la 27 noiembrie la prânz. Dacă o zecime din membrii sau mai mulți uh, obiectează, adică șapte sau mai mulți, în cazul ITRE, proiectul de uh, aviz va fi supus votului la uh, întâlnirea ITRE din 1 decembrie. Asta înseamnă că INTA va vota pe 10 decembrie, deci trebuie să fim uh, gata, pentru că nu putem să fim uh, gata în procedura care are o durată uh, mai mare. Dar pentru asta trebuie să fie șapte obiecții. Dacă sunt mai puțin de șapte obiecții, atunci proiectul de Uh, aviz uh, se consideră a fi adoptat și va fi în consecință trimis la ITA. Deci, INTA. Deci uh, trebuie să votăm în, in, în INTA pe 10 decembrie și noi trebuie să influențăm votul din uh, Comisia INTA. De aceea noi va trebui să votăm pe 1 decembrie. un coleg de la FTD și domnul Tamburano ne vor uh, prezenta proiectul de aviz. Mulțumesc. Iau uh, uh, cuvântul în numele lui David Corelli, care își cere scuze că nu poate să fie prezent aici. Este în Brazilia cu o delegație parlamentară. Deci o să transmit mesajul său. Vreau să mulțumesc tuturor pentru susținerea dată din partea tuturor grupurilor politice, a secretariatului, în ciuda faptului că timpul uh, este uh, foarte limitat pentru a uh, termina acest aviz. Abordarea noastră pune problema este un acord care oferă beneficii cetățenilor și întreprinderilor europene, dacă acestea respectă regulile noastre, sunt, acest lucru este de salutat. Am analizat un ansamblu de documente instituționale ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei Europene. După părerea noastră, ITRE împărtășește în mare măsură abordarea metodologică a raportorului INTA. Uniunea Europeană trebuie să aibă propria abordare pe baza unei evaluări uh, de impact aprofundată, astfel încât noile tendințe din comerțul internațional să fie compatibile cu propriile noastre interese politice și economice. Ne trebuie o abordare multilaterală și nu una plurilaterală. Avem responsabilitatea de a contribui la formarea unor noi acorduri internaționale, afirmând valorile noastre, principiile noastre uh, socioeconomice și culturale, care au o valoare adăugată și cu respectarea normelor de mediu, protecția locurilor uh, de muncă și a consumatorilor. Trebuie să existe uh, un grad mare de transparență în aceste negocieri și de înțelegere drepturile noastre trebuie păstrate, protejate în ceea ce privește serviciile publice. Prioritățile mm, care trebuie promovate este întărirea dreptului consumatorului, reciprocitatea părților. De asemenea, trebuie să uh, se respecte necondiționat drepturile fundamentale pentru piața telecom, Comisia trebuie să procede astfel încât operatorii din Uniunea Europeană să aibă un acces egal, simetric la piața altor țări și oligopolurile din celelalte țări să nu profite de fragmentarea pieței. Vinerea trecută ați uh, primit toate documentele referitoare la acest uh, aviz și o să închei printr-o declarație politică, indiferent de acordul comercial care va fi încheiat, acesta trebuie să facă parte din uh, schimburile um, economice care să respecte dreptul național și european. Acordurile comerciale trebuie să fie la adăpost de orice um, bănuială care să condiționeze ordinea juridică, Constituția și suveranitatea noastră ca reprezentanți aleși Trebuie să uh, evităm apariția unor astfel de bănuieli uh, din partea unor cetățeni europeni. Acest lucru ar putea dăuna încrederii în Uniunea Europeană. Acest uh, proiect de aviz trebuie să fie un text solid pentru ITRE, astfel încât să participăm la uh, Uh, elaborarea recomandării INTA. Am uh, încredere în susținerea noastră, sunt la dispoziția noastră dacă aveți nevoie de uh, clarificări. Mă puteți contacta pe mail sau personal. Acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Kirsten Dowling, socialiști și democrați, cred că este regretabil că Comisia ITRE a hotărât să folosească procedura simplificată în loc să poarte o discuție adecvată și să avem un uh, aviz al Comisiei orice alt comitet, uh, altă comisie uh, care a fost rugată de INTA să facă un aviz a făcut-o în urma unor discuții aprofundate agenda uh, TISA uh, se referă la uh, digitalizare, agenda digitalizării la nivel internațional. Mă uluiește că noi, în calitate de comisie care luptăm uh, pentru a avea competență pe piața unică digitală, nu ne-am uh, folosit responsabilitățile pe deplin atunci când e vorba de dimensiunea internațională. E păcat, n-am uh, putut să analizăm așa cum se cuvine cursul negocierilor. Însă, oricum, acum avem un proiect în fața noastră și ca și în cazul acordurilor comerciale, Parlamentul European poate să spună da sau nu. Uh, acest lucru va fi uh, valabil și în cadrul negocierilor TISA. Nu considerăm că proiectul de aviz este perfect. Uh, perfecțiunea este mult prea departe de noi toți. Însă în general, el urmează principiile pe care le-am putea susține, mai ales atunci când este vorba de transparență, implicarea uh, publică, pro, dispozițiile uh, privind reciprocitatea și caracterul multilateral. Aș vrea să spun câteva lucruri din punctul de vedere al uh, S și D în ceea ce privește TISA. În ceea ce privește serviciile publice, am dori să vedem o formulare mai ambițioasă în uh, Comisia uh, INTA uh, așa cum au formulat raportorii din partea PPE. În ceea ce privește telecomul, formularea este foarte directă și sperăm că INTA va încerca să o cizeleze puțin. În ceea ce este celelalte uh, servicii, uh, sunt servicii cum ar fi serviciile energetice, business to business, uh, de care această comisie răspundă și nu există nicio ilustrare în aviz. Însă, așa cum am spus, noi îndemnăm uh, președintele, coordonatorii și secretariatul să se gândească puțin la ceea ce se întâmplă cu acest aviz și să se asigure că atunci când uh, e vorba de opinii cerute de comisii responsabile pe fond, să nu mai ajungem într-o astfel de situație în care să nu putem să ne spunem un punct uh, de vedere aprofundat în ceea ce privește negocierile, ci ne dăm pur și simplu un aviz. Președintele, mulțumesc. Dați-mi voie să vă exprim, uh, să vă explic imediat uh, și ca să evităm și alte remarci în acest sens. Procedura simplificată a fost singura opțiune uh, valabilă care a permis Comisiei ITRE să vină cu un aviz la timp, pentru că INTA nu poate să amâne votul, votul care trebuie să aibă loc pe 10 decembrie. Deci dacă vrem să avem un aviz ca și comisie, a trebuit să recurgem la procedura simplificată. În toate celelalte cazuri, suntem gata să avem o procedură obișnuită, normală. Nu putem să uh, procedăm altfel. Domnul de Bacăr, din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Începând de la răspunsul dumneavoastră, înțeleg uh, această situație, uh, dar știm că nu putem ca perfecțiunea să fie inamicul binelui în acest caz. Uh, sunt de acord că dacă vrem să fim uh, vizibili în ceea ce privește uh, piața unică digitală, trebuie uh, să ne pronunțăm în acest uh, sens, uh, pentru că toate grupurile, până la urmă, vor ca cerințele lor să se reflecte în acest uh, raport. Știm că este un dosar foarte important, uh, este de competența comisiei noastre, uh, și este bine că măcar uh, avem un proiect de aviz, uh, l-am citit, sunt de acord în linii mari uh, cu linia adoptată de raportor, câteva chestiuni, transparența pe durata negocierilor care este importantă dacă Uh, vrem uh, să uh, menținem un sistem transparent, deschis, bine reglementat în astfel de negocieri. În al doilea rând, importanța pentru IMM-uri în astfel de acorduri internaționale Știm că pe piața digitală sunt companii mari, dar și companii mici. Uh, pe durata negocierilor este un aspect cheie. De asemenea, colaborarea între uh, marile companii care sunt active uh, global, astfel încât tot mai multe companii să beneficieze de deschiderea piețelor. Și legat de acestea, necesitatea de cooperare în reglementare. Există proceduri, standarde, licențe produse care uh, sunt uh, limitate la un număr uh, de proceduri. În ceea ce privește conținutul, sper că în viitor o să avem mai mult timp să purtăm astfel de discuții, însă oricum uh, am depus mai multe uh, amendamente la comisia responsabilă pe fond uh, INTA și sper că uh, vom ajunge la rezultate bune în comisia INTA. Mulțumesc. Miss uh, Representative Mr. Raimond, Shadow Rapporteur. Mulțumesc. Dau uh, cuvântul domnului Raimon. Mulțumesc, domnule președinte. Revin și eu asupra problemei uh, procedurii simplificate. practic președintele ITRE trebuie să uh, țină cont de modul în care putem să ne dăm un aviz și să negociem un document. Mm, eu cred că ar fi trebuit să-l discutăm mai detaliat, pentru că este un subiect important și să nu ne grăbim. Părerea mea este că actualul raport este contradictoriu, în orice caz nu este coerent și considerăm că statele membre nu, pe de o parte se spune că nu trebuie să fie limitate în ceea ce privește schimbul liber de servicii, dar în alt aliniat Uh, din text se spune că nu pot fi introduse măsuri legislative în acest, text, în acest sens. Uh, sunt formulări care nu sunt clare și am fi dorit să discutăm uh, formulările acestea, dar na, nu este posibil. Și noi încă nu ne-am decis dacă vrem să votăm da pe o formulare atât de vagă. Mulțumesc. Domnul Schaffhauser pentru ENF. Oui, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Noi ne opunem acestui raport. În primul rând, considerăm că în ceea ce privește analiza serviciilor ar fi normal, așa cum este situația specială a turismului, care reprezintă adesea 80-85% din excedență, să fie analizate și apoi principiul reciprocității este pus în lumină, dar sunt și alte principii care nu se aplică în ceea ce privește serviciile și ne întrebăm de ce uh, nu se aplică principiul reciprocității uh, atât timp cât uh, alții nu uh, deschid uh, drepturile de vamă. Și apoi mai este și problema participării întreprinderilor străine. Suntem de-a dreptul revoltați, vă spun drept de punctele uh, C4 și C5, unde este vorba de cerințele de localizare forțată a datelor. Uh, datele se pot stoca la nivel european sau la nivel național și noi solicităm interdicția completă a ceea ce privește delocalizarea datelor avem cerințe clare în ceea ce privește datele pe teritoriul nostru și acest aspect este fundamental din punct de vedere al securității și suveranității, deci noi nu sprijinim raportul. Mulțumesc! Vă reamintesc tuturor și colegului domnului Schaffhauser, v-aș ruga să țineți cont de faptul că turismul nu este responsabilitatea noastră, ci ține de Comisia Transporturi. Asta așa ca observație formală. Și acum aș vrea să dau cuvântul uh, domnului Verheiden de la DigiTrade, reprezentantul Comisiei Europene. Uh, bună ziua, eu coordonez uh, negocierile TISA, deci dacă nu vă deranjează, am să intervin eu în locul colegului meu. Mulțumesc foarte mult. And uh, also through the, uh, for this opinion of the committee. Um... Mulțumesc foarte mult pentru că că mi-ați dat cuvântul, ne bucură interesul Comisiei în aceste negocieri și am citit avizul Uh, cu atenție și suntem bucuroși să răspundem la câteva comentarii pe care le-ați făcut uh, și la chestiuni pe care le-ați dedicat în aviz. Mai întâi nevoia de mai multă transparență și apoi vom discuta câteva puncte de substanță, în special dreptul de reglementare, specializare, drepturi reciproce și specificitățile pieței telecom. Începește transparența. Comisia face toate eforturile pentru a păstra un nivel înalt de transparență și cred că, la fel ca orice negocieri comerciale, discuțiile nu au loc în public, dar nu sunt pe altă parte nici secrete. Comisia face negocierile conform tratatului, adică în consultare cu Comitetul Special din Consiliu, unde sunt reprezentate toate statele membre și, de asemenea, raportează regulat Parlamentul European privind progresul negocierilor și asta se întâmplă prin rapoarte regulate ale Comisiei Inter, dar și prin întâlniri dedicate cu membrii Eh, grupului de monitorizare condus de doamna Reding. De asemenea, Parlamentul primește copii ale tuturor documentelor de negociere, Comisia comunică regulat starea negocierilor și în stadiul inițial am lansat o consultare publică prin TISA eh, pentru a vedea care ar fi poziția europeană în ce privește negocierile. Am lansat și un website privind, cu informații cuprinzătoare privind informațiile, Uh, cu uh, uh, toate comunicatele de presă, dar și cu, un, cu o evaluare de impact pe care o facem pe toate rapoartele interim, ca toată lumea să măsoare impactul negocierilor actuale și, de asemenea, dăm răspunsuri la întrebările cele mai frecvente. La cererea Comisiei, Consiliul a declasificat mandatul și aceste negoci... de, de, directive de negociere sunt pe website-ul nostru. De asemenea, sunt ședințe cu societatea civilă și cu toți reprezentanții societății civile, consumator, asociațiile consumatorilor, uh, organizații. Uh, așa, dialogul, uh, următorul dialog cu societatea civilă este pe 15 decembrie. Mai încet vă rugăm, mai lent vă rugăm, spune președintele, pentru că e foarte dificil să se interpreteze ce spuneți cu atâta viteză. Pe problemele de substanță, cred că împărtășim opiniile uh, Comisiei exprimate în aviz și pot să vă reasigur că noi, Comisia, ne vom asigura că aplicarea regulilor privind protecția datelor nu sunt afectate de TISA și în același timp vom încerca să uh, facilităm uh, transferul datelor pentru scopuri de afaceri. De asemenea, ce alte standarde de reglementare de mediu sau de sănătate nu vor avea de suferit din cauza TISA. De asemenea, TISA nu va submina dreptul autorităților de a reglementa serviciile și de a proteja serviciile publice și pentru că știm că acest lucru preocupă pe mulți, trebuie să vă reasigur că Uniunea Europeană oferă trei niveluri de protecție a excluderii serviciilor publice. Mai întâi, e o practică bine stabilită ca acordurile privind comerțul și servicii, începând cu GATT în 1995, dar și până la TISA și toate tratatele bilaterale exclud din domeniul de aplicare toate serviciile oferite în exercițiul autorității guvernamentale. Aceste servicii sunt exclusiv oferite de guvern pe bază non-comercială, cum ar fi justiție, poliție, servicii militare și mai departe. În al doilea rând, Uniunea a mers și mai departe și a păstrat întotdeauna capacitatea de a-și păstra Uh, monopolul public pe utilitățile publice. De fapt, niciun fel de acord de liber schimb uh, nu forțează guvernul să privatizeze sau să dereglementeze orice serviciu public la nivel național sau local. Și această situație nu se va schimba. Țările care semnează acorduri de liber schimb își pot păstra monopolurile publice și serviciile publice așa cum consideră că este bine și, în fine, Uniunea Europeană și a exclus întotdeauna din angajamentele sale serviciile uh, sociale și uh, uh, serviciile legate de purificarea apei și tot felul de, și de distribuția apei și acest lucru nu se va schimba. Din nou dați-mi voie să spun că împărtășim obiective generale pe care le exprimăm în acest aviz. Decizia noastră de a ne alătura de la început a fost bazată pe caracterul său deschis și asta rămâne scopul nostru Uh, vrem ca TISA să uh, fie cât mai multilaterală în viitor, odată ce uh, masa critică este atinsă și dorim să o integrăm în Organizația Mondială a Comerțului. În fine, începește telecomurile în mod specific. Vrem să realizăm un acces simetric la piață și să cădem de acord asupra unor principii de reglementare care susțin competiția, concurența și accesul la piață. Și TISA n-ar trebui să submineze regulamentele europene și nu ar trebui să afecteze discuții uh, legate de uh, strategia pentru piața digitală. De aceea suntem foarte mulțumiți de aviz și împărtășim opiniile exprimate. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voi să spun și să vă reamintesc de fapt că orice obiecție trebuie trimisă secretariatului înscris până pe 27 noiembrie 2015 la ora 12. 27 noiembrie. Și atunci vom decide dacă votul la Comisia ITRE de pe 12 decembrie este necesar sau nu. Așa cum v-am explicat prin procedura simplificată. Acum, Înainte să trecem la următorul punct, uh, discuția cu domnul comisar Oettinger, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre uh, să, uh, să vă fac anunțurile președintelui. La ultima ședință, coordonatorii au decis următoarele lucruri foarte importante. 1. Coordonatorii au fost de acord să aplice un sistem de licitație pentru alocarea rapoartelor și avizelor în Comisia I3 începând cu 13 octombrie 2015. Deci e un sistem care funcționează din octombrie. Următoarele ședințe, următoarele uh, dosare au fost atribuite. Rapoartele de energie, directiva FDD, rapoarte non-legislative, lansarea procesului de consultare publică privind o nouă piață a energiei pentru EPP un, un nou uh, deal pentru consumatorii de energie, socialiști și democrați, raportul privind progresele energiei uh, regenerabile, uh, GUE, avize legislative, reducerea emisiilor și investițiile cu nivel mic de carbon ETS ALDE, avize non-legislative cerute de alte comisii, capacități de securitate și apărare pentru Europa PPE și comerț și servicii, acordurile de comisii și servicii FDD. În al doilea rând, coordonatorii au decis misiunile ITRE pentru 2016. Puteți vedea toate misiunile pe website-ul nostru, deci nu sunt greu de găsit. Nu o să le citesc pe toate. Și punctul numărul 3, Punctul numărul 3. Coordonatorii au decis audierile ITRE pentru 2016. De asemenea, lista este pe website și la coordonatorii noastre. Totul este absolut transparent. Punctul numărul 4. Nominalizările astea. Coordonatorii au propus pe doamna Romana Iordan ca membru uh, uh, de plin, Uh, un fost membru al Comisiei ITRE, mulți dintre noi probabil uh, o cunoașteți foarte bine, și domnul Uwe Lepri, ca membru suplant, de asemenea și el a fost uh, membru suplant mai înainte. Ei sunt candidații Parlamentului European în uh, Consiliul Administrativ astăzi. Și următorii pași, lista candidaților uh, eligibili va fi supusă la vot mâine la ora 10 și uh, rezultatul votului va fi transmis conferinței președinților care va face nominalizarea finală. Vă mulțumesc foarte mult. Acesta a fost anunțul de președinte. Acum un anunț foarte scurt. Domnul comisar Günther Oettinger este deja în clădirea Parlamentului și eh, va fi alături de noi în 2-3 minute. Dacă aveți comentarii sau întrebări, domnule Rubic. Eh, domnule președinte, înainte de a veni domnul comisar, vreau să întreb dacă există toate versiunile textului legat de piața digitală, pentru că am văzut că au apărut unele modificări în versiunea consolidată a textului și vrem să primim traducerea cât de repede posibil. Uh, we must check it precisely and... Trebuie să verific și vă transmit această informație pentru că nu este important doar pentru dumneavoastră, ci pentru alți membri ai comisiei. Este o întrebare importantă și și răspunsul uh, îl veți primi toți. Okay. So, two minutes break. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Antam în punctul 6 de pe ordinea de zi, dialogul structurat uh, între Parlamentul European și Comisia Europeană. Oaspetele nostru de astăzi este domnul comisar Günther Oettinger. Nu e prima dată când sunteți alături de noi domnul comisar responsabil pentru societatea și economia digitală și vă amintesc tuturor că domnul comisar se ocupă în general de pregătirea unor pași legislativi ambițioși uh, înspre piața unică digitală interconectată sau să o numim Uniunea Digitală Uh, încercând să îndepărteze uh, problemele legate de legislația telecom, de protecția datelor și de gestiunea undelor radio, frecvențelor radio. Sunt chestiuni foarte importante la mijloc unde este nevoie de abordare gen, uh, general armonizată, precum este și situația undelor radio. astfel încât comunicațiile și datele noastre să fie mai bine securizate în infrastructura digitală. Este o responsabilitate majoră. Domnule comisar, domnul comisar are multe responsabilități, dar are și un program foarte ambițios și, dacă mi-aduc bine aminte, este a doua oară când uh, avem un dialog structurat cu dumneavoastră și ne așteptăm să ne prezentați programul de lucru al Comisiei pe 2016 cu titlul No Time for Business as Usual. Un titlu foarte interesant și fascinant. Vă rog, domnule comisar vă dau cuvântul. Stimate domnule președinte, domnule profesor Buzec, doamnelor și domnilor, uh, membrii ai Parlamentului, anul 2016 este anul cel mai important al europeneizării uh, sferei digitale și din acest punct de vedere am desfășurat o serie de consultări uh, care au fost acum evaluate și unele încă sunt evaluate în acest moment. Avem o agendă transparentă în ceea ce privește programul de lucru al Comisiei și am să mă refer pe scurt la fiecare punct în parte. Uh, în primul rând, punctul 1 o serie de subiecte pe care le abordăm noi țin de lucrul în comisia dumneavoastră, industrie, cercetare, dar și subiecte care sunt foarte importante pentru activitatea altor comisii de aici din Parlament. Noi, uh, Comisia Europeană, știm foarte bine că nu putem să europeizăm toate subiectele, dar revoluția digitală trebuie să își capete un răspuns european. Dimensiunea digitală uh, care apare și în negocierile cu partenerii din Statele Unite uh, necesită, cum spuneam, o reacție la nivel european. Și sunt uh, uh, actori uh, care au o importanță covârșitoare în Uh, lanțul uh, valoric, China și alți actori. Și uh, nu este vorba doar de a afecta Corea de Nord sau alte industrii, ci mm, industria economică și economia europeană. Avem două inițiative legislative. Uh, una dintre ele a fost susținută de dumneavoastră cu largă majoritate. Uh, subiectul legat de taxele de roaming în Europa, unde vorbim de o primă definiție legislativă, legală a ceea ce înseamnă interdicțiile uh, de decizie în sectorul digital. Este nevoie însă de schimbări structurale în acest sector. Și știți că noi avem uh, și instrumentele cărții albe și cărții verzi, nu doar eh, posibilitatea de a emite comunicări și eh, apoi trilogurile cu Parlamentul. Și după aceea punerea în aplicare la nivelul dreptului național, care mai durează 2 ani, asta ne aduce la o perioadă cam de 7 ani, eh, dar cu viteza aceasta nu putem să obținem suveranitatea și autoritatea în domeniul digital. De aceea trebuie să avem o altă structură de lucru în ceea ce privește aceste două inițiative legislative și să începem să le aplicăm cât mai rapid uh, să existe un, o procedură de comunicare între raportori, astfel încât autoritatea să nu mai sufere de această lentoare a procedurilor. pentru că sunt uh, documente, cum ar fi uh, legislația TV, care datează din 2007, care sunt perfect depășite. Și sunt multe aspecte pe care vrem să le acoperim deja din 2016. Este nevoie, deci, de celeritate pentru a obține suveranitatea digitală vorbim despre Network Information Security Directive, care a fost adoptată recent și care se referă și la serviciile de cloud computing. Dacă volumul mare de date și serviciile externe de cloud uh, se dezvoltă și atunci uh, beneficiarii își uh, stochează datele în acest fel, trebuie să oferim siguranță și certitudine în ceea ce privește cultura digitală. Este nevoie de parteneriate, avem și o platformă paralelă care va fi deschisă pentru cyber security, pentru securitatea cibernetică, pentru industrie Sperăm ca în acest fel, la, în anul ce va veni, să putem să prezentăm în mod constructiv o serie de inițiative legislative ale Comisiei și să putem să reglementăm dreptul, drepturile intelectuale digitale, digital copyright apoi va urma un alt pachet digital care să apere drepturile autorilor digitali, jurnaliști, uh, compozitori, uh, autori, toți cei din domeniul creativ. astfel încât să împiedicăm pirateria și să există o remunerare corectă a lucrărilor și activităților creative. Credem că problema telecomunicațiilor, uh, având în vedere implicarea noilor actori și noilor tehnologii, are consecințe importante și am să vă dau un exemplu. Spectrul pentru alocarea frecvențelor Acolo nu este o problemă legată de bani, pentru că banii vin din bugetele naționale, dar problema este că este nevoie de coordonare și de armonizare transfrontalieră. Cel mai târziu, uh, atunci când vom ajunge la Connected Cars sau Autonomous Driving, deci prin 2020, așa, atunci nu se mai poate evita uh, nevoia ca Europa să uh, garanteze o stabilitate și o securitate a frecvențelor. pentru că atunci nu se mai poate lăsa la decizia la nivelul ministerelor din fiecare stat în ceea ce privește spectrul frecvențelor. Uh, Aici avem și, avem, avem și dimensiunea 3G, 4G, 4G care este o evoluție recentă. Va urma 5G, 6G, revoluția în acest domeniu. Sunt foarte multe posibilități legate de capacitatea uh, de a transmite volume foarte mari de date. Apoi e-health, m-health, soluții B2B uh, sau B2C, toate acestea trebuie să fie, uh, vor fi uh, tehnologic posibile în următorii ani. Am început cooperarea cu un consorțiu din partea industriei, reprezentanții Telecom, Alcatel, Nokia și alții, și vedem cum ne aleargă din urmă Corea de Sud. Pentru că introducerea pe piața 5G este o chestiune de competitivitate cu Japonia, cu Corea de Sud, cu China, cu India și poate și Taiwanul. Și va trebui să facem parte din această rețea a uh, următoarei generații de telecomunicații pentru a ne asigura locul pe piața digitală. Folosim instrumentul Orizont 2020 cu cât mai mult, cu cât este important uh, ajutorul pentru refugiați, dar Acum fiecare euro se redirecționează și ar trebui să fie investit uh, în alte domenii, trebuie investiți acești bani în loc de infrastructura digitală. De aceea, pentru fiecare uh, proiect digital este nevoie de cofinanțare. Uh, de exemplu, proiecte lider, cum sunt cele de la Ulm, din Aachen, de la Grenoble. Sunt proiecte pionier care sunt menite să asigure securitatea cibernetică. Și Europa este în capul coloanei, dar va trebui să ne menținem poziția uh, din punctul de vedere al cercetării și inovației și să reușim să reacționăm mai repede pe piață. și să ținem piept uh, presiunii din partea concurenților. Avem 10 din cele, uh, unul dintre cele 10 cele mai uh, uh, mari centre de calcul din uh, lume se află în Europa. Și trebuie să stabilim clar prioritățile pentru statele membre. Mai avem și târgurile industriale unde vedem că are loc o digitalizare a instrumentelor sunt uh, rețele digitale care sunt uh, active în domeniul electrotehnicii, în domeniul uh, industriei constructoare de mașini și industrie de futur din Franța, Smart Factory în țările de jos, industrie uh, 4.0 în Austria și la fel și în Germania și toate aceste rețele uh, trebuie să fie interconectate la nivel european. Am avut deja două reuniuni ample cu reprezentanții acestor uh, rețele și pentru uh, târgul industrial de la Hanovra vom vedea ce, care sunt elementele pe care trebuie să le abordăm la nivel european și ce lăsăm la nivel național. Și apoi cum poate să ajute politica la cofinanțare, la dezvoltare. Deci este foarte important și este scopul meu ca până la anul să avem o structurare clară a responsabilităților. Apoi uh, am profitat de târgul de la Frankfurt, târgul de automobile, unde am discutat despre Connective Cars și uh, Automated Driving. Uh, ASEA a fost reprezentat la evenimentul respectiv și am discutat ce înseamnă autonomous driving uh, pentru că mobilitatea capătă o dimensiune pan-europeană și depășește uh, deci uh, granițele naționale. Apoi la Barcelona vom uh, continua aceste eforturi la târgul Telecom internațional. Să vedem care sunt sarcinile la nivel european și care sunt cele de la nivel național. Și nu trebuie să mai avem situația în care de la Bruxelles comanzi o sticlă, o, o ladă de vin de la Bordeaux care circulă prin diverse porturi. Trebuie să devină, să avem o piață electronică reală europeană. Apoi, reglementarea platformelor. Uh, Amazon, Netflix, eh, media sociale, to- pentru toți acești actori avem nevoie de reguli europene, astfel încât să se asigure un teren egal de joc pentru uh, acești participanți la piața digitală. Și avem un proiect de modernizare, o inițiativă legislativă de modernizare în acest sens. Uh, și este nevoie de limitări și reglementări și din punct de vedere al publicității, astfel încât să existe o responsabilitate pentru calitate, pentru conținutul publicității. Chiar dacă unora dintre companii le este indiferent ce conținut au uh, materiale publicitare. Este nevoie să se adopte și uh, obligații, responsabilități culturale foarte importante. Și, și acesta este un subiect pe care trebuie să-l abordăm împreună. Am să răspund cu plăcere la întrebările dumneavoastră. Acestea au fost uh, cele mai importante puncte pe care am vrut să le subliniez și, bineînțeles, dorim să ne consultăm cu fracțiunile, cu uh, comisiile din Parlament, cu raportorii, astfel încât să avem informațiile de, de fond pe care să le putem analiza. Mulțumesc, domnule comisar. Am o listă lungă de intervenienți, ceea ce este foarte bine. Rog intervenienții însă să fie succinți. Eh, del Castillo. Doamna Del Castillo, numele PP. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, eh, domnule comisar, pentru că ați venit din nou la comisia noastră. Aș vrea, în primul rând, să îl felicit pe comisar și comisia noastră pentru că am putut prezenta un program atât de extins pentru 2016. Am învățat foarte multe lecții. În primul rând că în acest domeniu nu se poate pierde timpul. Trebuie să ne asigurăm că ne concentrăm asupra lucrurilor cu adevărat importante, asupra conținutului fiecarei propuneri legislative venite de la Comisie și cred prin urmare că acest uh, Parlament trebuie să facă un efort important din acest punct de vedere pentru că uh, domeniul de aplicare s-a extins uh, atât de mult încât este imposibil să ajungi la un acord într-o perioadă rezonabilă de timp. Și asta e un lucru la care trebuie să ne gândim serios. De asemenea, cred că în ce privește Uh, Comisia și Consiliul uh, și aceștia au obligația să se asigure că putem să colaborăm și că lucrurile nu se blochează. Și mă gândesc aici, de exemplu, la discuțiile privind programul Spectrum, uh, care sunt practic blocate de, de Consiliu. Deci ar trebui, ar fi bine să prevenim astfel de situații și uh, Comisia să pregătească Consiliul astfel încât să nu se mai producă astfel de ciocniri când uh, trebuie să înceapă negocierile cu Consiliul. De asemenea, începește propunerile legislative. Haideți să ne asigurăm că nu se transformă în niște cutii ale Pandorei și în care se include orice, pentru că adesea asta e o problemă care îngreunează acordul și progresele. Dar, de asemenea, sunt de acord că piața digitală este esențială pentru economia europeană, pentru că aceasta să-și păstreze competitivitatea globală. Deja avem uh, acest uh, avantaj, adică economia europeană e deja oarecum digitală Avem uh, digitalizate o serie de actori uh, industriali și de servicii tehnologice foarte importante pentru a concura la nivel global. Și mă gândesc aici la banking, la sănătate, servicii, energie, sectorul auto și așa mai departe. Și odată ce am spus asta, cred că avem o propunere excelentă a Comisiei, dar să nu uităm care este valoarea adăugată pe care o aduce Europa. Asta este întrebarea la care trebuie să dăm răspuns și cred că răspunsul aici este că valoarea adăugată este tocmai aceea că, reduce, că distruge aceste barieri, că reduce fragmentarea. De exemplu, începește spectrul. Avem nevoie de lărgime de, de bandă suficientă pentru dezvoltarea mai multor servicii și tehnologii. Și, domnule comisar, un lucru aș vrea să mai adaug și să vă rog să nu-l uitați. Știu că nu veți uita. Există nevoia să ne uităm la piața uh, uh, de roaming uh, angro și trebuie să facem asta într-un termen limitat, astfel încât prevederile de a reduce. Domnul Nica. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Bună seara, domnule comisar. În primul rând, vă mulțumesc pentru prezentarea unei liste de priorități care trebuie să mărturisesc că corespunde așteptărilor pe care noi le avem și arată că există o șansă foarte bună ca să putem să ne atingem obiectivele pe care ni le-am asumat. Câteva observații. 1. În privința uh, reformei copyright, sper ca să geteze odată pentru totdeauna acest principiu care este foarte păgubos și anume nu uh, al restricțiilor de geolocație, în care utilizatorul este supus restricțiilor geografice și nu providerul sau cel care furnizează serviciile, ceea ce este absurd. Doi, ați vorbit și ați anunțat o directivă privitoare la cloud și la securitate. Aveți mare dreptate și aștept să, să vedem acesta care este o mare provocare. Cloud este o idee foarte bună, vom avea uh, servicii mai ieftine de depozitare, de storage, Întrebarea este cum anume le protejăm? Pentru că acum, să spunem, avem 100 de baze de date în 28 de țări, vom avea 10 servicii de cloud. Protecția este un element cheie, pentru că acolo se vor afla toate datele personale, se vor afla toate informațiile sensibile și modul de protejare a acestor clouduri va fi un subiect extraordinar de important. Ne mai vorbim de faptul dacă ele nu cumva nici nu se mai află localizate până Europa. Și trei, securitatea. Ați spus de securitate și eu revin la ceea ce v-am spus la fiecare întâlnire. Cred că cu toții visăm la momentul în care fiecare companie care tranzacționează uh, plăți online, uh, în care se vehiculează date personale va anunța și va fi obligată să anunțe care este standardul de securitate pe care îl are scriu un standard de două stele, trei stele, patru, cinci, astfel încât fiecare cetățean european în cunoștință de cauză să știe ce serviciu utilizează și care este gradul de siguranță pe care îl are serviciul respectiv. Și un ultim lucru despre spectru. Ați spus-o și mă bucur că aveți această ambiție pe care vă împărtășim și suntem cu toții sprijinitori acestui, acestei ambiții ca Europa să recupereze decalajul față de Statele Unite Acum ați menționat și Corea și Japonia, ceea ce este foarte adevărat. Din păcate, ceea ce a fost pentru Europa numărul 1, uh, GSM-ul, am reușit să pierdem acest trend tocmai datorită inconsistențelor în materie de spectru. Cred că trebuie anunțat urgent care este spectrul pentru 5G, astfel încât industria să poată să pregătească și să poată să, um, să fie acolo unde trebuie să fie în momentul în care se va deschide serviciile de generația a 5-a și spectrul trebuie să fie o chestiune care să nu dureze șapte ani, cum a spus-o, pentru că el se poate face și rapid și bine dacă aceste uh, elemente vor fi uh, făcute cunoscut. Și încă o dată vă mulțumesc pentru prezentarea Thank you very much, colleague. Uh, ECR. Mulțumesc. ECR, domnul uh, Henkel, vicepreședinte. Also ich war eigentlich gar nicht eu, uh, de fapt, nu eram uh, pregătit să pun o întrebare, dar uh, acum că mi-ați dat cuvântul, aș vrea să mă refer la o chestiune care a apărut în discuție și săptămâna trecută la Lisabona. Cu toții facem eforturi să recuperăm decalajul față de Statele Unite sau să nu fim depășiți de China sau de Corea de Sud. Dumneavoastră, în calitate de comisar pentru acest domeniu foarte important, cred că aveți o responsabilitate foarte mare și pentru uh, cum stau lucrurile uh, din acest punct de vedere în interiorul comisiei Eh, vorbeați de e-government, de e-health, dar e foarte adecvat ca Comisia Europeană însăși să fie utilizatorul eh, de prim rang al acestor tehnologii. Mulțumesc foarte mult, domnul Hanecan. Doamna Hanecan, numele... Doamna Cal, în numele ALDE, cu siguranță sunteți pregătită. Mulțumesc pentru prezentarea programului de lucru. Uh, ați fost foarte clar în legătură cu un lucru și anume că veți uh, propune o reformă a copyright-ului înainte de uh, Crăciun. Au fost discuții în mass media că la comisie există un plan de a extinde copyright-ul pe hyperlinking. Puteți confirma în fața comisiei noastre că nu aceasta este intenția comisiei pentru că Internetul uh, este menit să fie o platformă deschisă de comunicare și inovare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Raimon, în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să mă refer și eu la acest punct care uh, a încins spiritele în rândul uh, activiștilor uh, care luptă pentru drepturile de proprietate intelectuală. Cum veți proceda în continuare și cum va fi implicată societatea civilă în proiectele pe care ni le-ați prezentat? Vorbeați uh, și despre neutralitatea uh, internetului și Comisia a calificat acești activiști ca fiind talibanii internetului. Ne-ar interesa în comisia noastră cum, cum veți proceda și cum intenționați să implicați societatea civilă în proiectele dumneavoastră. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Numele GUE, doamna Ernst. Mulțumesc. Mă bucur că domnul comisar este prezent din nou în comisia noastră și putem să abordăm aceste subiecte. Pe mine mă interesează foarte mult uh, două subiecte și mă pun pe gânduri, ca să nu spun chiar că mă îngrijorează. Geoblocking e unul dintre ele. Pentru că, da, se spune că trebuie să scăpăm de aceste restricții ilegale, dar mie nu mi-este clar concret cum se va face acest lucru, ce idei concrete aveți uh, de punere în aplicare. Pentru că eu una sunt destul de sceptică uh, în general în ceea ce privește combaterea geoblocking-ului. Și a doua mea întrebare, și ea se leagă de ce spunea și antevorbitorul nostru, Uh, apropo de neutralitatea internetului. Telecom spunea că serviciile speciale de acces la internet în bandă lată trebuie să fie favorizate. S-a vorbit despre videoconferințe și altele de acest gen. Și uh, acele companii care au nevoie de serviciile acestea speciale trebuie să plătească o taxă. Ceea ce înseamnă că toți cei care nu plătesc taxa, de fapt, nu a, beneficiază de o a, calitate la fel de bună. Și pentru startup-uri acesta ar constitui un dezavantaj, pentru că ele trebuie să plătească taxele acestea. și vreau să întreb uh, de ce această defavorizare din partea Comisiei. On behalf of ENF, Mulțumesc. În numele de doamna Kappel. Danke, Herr Vorsitzender, Herr. Mulțumesc, domnule președinte și domnule comisar. Mulțumim pentru prezentare. Și eu cred că este nevoie de o restructurare a procedurii legislative, pentru că este foarte mult să mm, dureze până la șapte ani o procedură completă pe o inițiativă legislativă. Și sper că veți reuși acest lucru. Ați prezentat o serie de puncte din programul dumneavoastră de lucru, toate sunt importante, dar pe mine mă interesează în mod deosebit noul cadru de reglementare, deci revizuirea cadrului de reglementare uh, pentru uh, regulile telecom și pentru alocarea frecvențelor și vorbeați despre standardul 5G, unde este nevoie de mai multe frecvențe, dar este nevoie de mai mulți bani și pentru extinderea infrastructurii uh, care poate că nu sunt acoperiți în totalitate de parteneriatele public-private și că ar fi nevoie de o mai mare implicare a Comisiei în acest sens. și dacă stabilim aceste standarde, UE ar trebui să devină liderul de piață, nu, nu sudcoreenii uh, în aplicarea standardelor 5G. Asta înseamnă că trebuie să acționăm foarte rapid. Și este un element uh, esențial cel legat de alocarea de frecvențe pentru 5G. În următorii doi ani spuneți că se vor uh, utiliza peste 3 miliarde pentru interconectarea mașinilor pe internet și ar putea fi un proiect european important. Mai spuneați și de uh, interconectarea platformelor Industrie 4.0 și altele Mi se pare important acest uh, punct pentru că se aplică atunci un standard pentru întreaga Europa și vom avea în acest caz un cadru prescris care să ne ajute să ne conservăm poziția. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, uh, ceilalți vorbitori. Domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mulțumesc că ați insistat uh, pe temele uh, din programul de lucru al Comisiei. Aș vrea să mă refer la câteva chestiuni uh, care mă preocupă. Reforma copyright-ului și acest termen pe care vi l-ați stabilit până în decembrie. Am avut de asemenea informare în ce, o informare în ce privește portabilitatea. Aș vrea să mă refer întâi la acest subiect și apoi la problema Volkswagen, la frauda, scandalul Volkswagen care pare că nu se mai uh, sfârșește. Uh, și aici cred că ar trebui să avem o discuție privind riscurile digitalizării industriei. Ce face Comisia pentru ca tranziția către o industrie 4.0 să nu se transforme într-o fraudă 4.0. De asemenea, uh, telecomurile, suntem cu toții conștienți că există un proces de convergență pentru procesele oferite de platformele digitale și că e nevoie de un cadru juridic armonizat pentru asta. Aici avem nevoie de reglementări stricte Trebuie să uh, umplem golurile de pe piața telecomurilor. În ce privește comunicarea Comisiei, aceasta reamintește nevoia de a uh, avea o mai mare armonizare la nivelul pieței europene. Un alt domeniu în care trebuie să acționăm este cel legat de măsurile pe care dorește Comisia să le ia pentru a armoniza situația la nivel european, chiar dacă asta va fi dificil, chiar dacă uh, autoritățile naționale vor trebui uh, să se implice. Mulțumesc, doamna Sanders. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, sunt absolut de acord cu dumneavoastră când spuneți că trebuie să ne organizăm uh, în 28, uh, toți cei 28 de membri. Astăzi, în Franța, există noi oportunități economice legate de uh, economia digitală și există o agentă de convergență în, între Franța și Germania, un lucru foarte bun, dar recunosc că eu aș fi preferat să existe mai degrabă o agendă de convergență cu 28 de participanți, nu cu 2. Uh, revin acum la nivel european. Astăzi există multe țări o veritabilă prăpastie între cetățeanul european și Uniunea Europeană în general. Uh, când mergem pe teren, când mă duc să mă întâlnesc cu oamenii, îmi dau seama că digitalul este, uh, că sectorul digital ar putea face Europa mai atractivă, ar putea reconcilia cetățeanul cu Europa. Când se vorbește mai ales despre uh, taxele de roaming, tarifele de roaming, uh, asta e un lucru concret pe care oamenii îl înțeleg foarte bine și uh, sunt foarte entuziaști față de reducerea lor. Așadar, în ce privește sectorul digital, cred că acesta aduce multe oportunități pentru mulți europeni, dar cum putem să ne asigurăm că nu creăm noi fracturi între cei care au competențele pentru a se angaja în acest domeniu și cei care nu le au, între uh, teritorii, metropole care uh, ar putea acumula din ce în ce mai multe servicii digitale și teritoriile rurale, zonele rurale, unde sunt convinsă uh, acest sector ar putea de asemenea uh, constitui o bună oportunitate. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă. Următorul vorbitor, domnul Saldarga. Gerbemes, Gerbemes comisare, Domnule comisar, mulțumesc pentru această prezentare foarte clară. Aș dori să comentați asupra a două aspecte. Am vorbit deja despre securitatea cibernetică. Noi am vorbit, dumneavoastră ați vorbit despre asta și știm că se iau măsuri în această privință. Securitatea uh, informatică uh, este un aspect cu mai multe uh, competențe. Ați vorbit de structură, ați vorbit de structurile uh, dedicate din statele membre. Toată lumea este răspunsătoare de securitate. Aș vrea să știu mai mult despre aceste responsabilități. Ele sunt definite corect sau ar trebui să luăm măsuri suplimentare? De asemenea, aș vrea să știu părerea noastră într-o altă privință. De obicei vorbim despre securitate atunci când se întâmplă ceva rău. Totuși, sunt multe lucruri nevăzute. Să vorbim, de, de pildă, ca de o, o poluare latentă a sferei cibernetice. Analizați această sferă prin această prismă? Oare facem suficient în ceea ce privește prevenirea? Trebuie să curățăm această sferă cibernetică care a fost poluată. Care sunt planurile dumneavoastră în această privință? Mulțumesc. Domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mă bucur să vă văd în noua funcție în care răspundeți nu numai de energie, ci și de agenda digitală. Ați spus că există 28 de state membre în Uniunea Europeană cu diferite niveluri de digitalizare și de uh, înțelegere a mentalității din lumea digitală. Nu credeți că acesta este principalul obstacol uh, care ne împiedică să facem progrese rapide? Foarte mulți au menționat nu, nu numai uh, securitatea cibernetică, ci și securitatea în general. Purtați negocieri cu China, Rusia și alți jucători importanți în acest domeniu, în ceea ce privește trasarea principiilor securității. A treia întrebare se referă la cloud computing sisteme de siguranță suplimentare a datelor vor fi necesare. Uh, decizia va fi luată de companii precum Google sau Comisia Europeană se va implica, pentru că cred că acest lucru este legat de securitatea energetică și de alte tipuri de uh, securitate digitală. Și ultima întrebare se referă la geoblocking, geoblocare. Cred că este important să protejăm interesele uh, Uniunii Europene și a statelor membre individual. Mulțumesc! Doamna Compula Natri. Mulțumesc. Am ajuns uh, târziu, din păcate, însă am prins uh, mare parte uh, din discursul noastră. Cred că imaginea de ansamblu este potrivită. Mă bucur să văd că vreți să promovați imaginea globală, însă Uh, se va întâmpla ceva concret în ceea ce privește digitalizarea uh, tuturor industriilor, nu numai autovehiclor sau a industriei uh, calculatoarelor. E nevoie de o adaptare pentru posibilitățile digitale. Acest lucru presupune și inovare. Eh, știu Industrie 4.0, eh, inițiativele germane, care ar putea să fie consolidate și în momentul de față lucrăm în Parlament la acest lucru. Apoi, eh, susținerea dată inovării 5G, însă vreau să văd că nu există o separare digitală în Europa, un divide digital. Vreau ca nu numai uh, orașele mari uh, să beneficieze de o conectivitate rapidă, ci uh, și orașele mai mici am vorbit de accesibilitatea la telefoanele publice, de pildă în Finlanda, e nevoie să actualizăm sau Uh, directiva privind serviciile universale este instrumentul potrivit sau trebuie să adoptăm un alt document, act, text de legislativ pentru a promova uh, digitalul? Mulțumesc, doamna Toia. Mulțumesc, domnule președinte. Câte cuvinte, câteva cuvinte aș vrea să spun și eu, s-a spus deja mult. O întrebare pentru domnul comisar. Suntem uh, foarte extrem de atenți uh, din ceea ce vește Comisia uh, la tot ceea ce va urma adoptării pachetului privind piața digitală pentru că a fost uh, greu de adoptat, uh, au fost dezbateri uh, îndelungi în Parlament și la Consiliu. Ne așteptăm ca lucrurile să meargă într-un ritm mai accelerat acum. S-a vorbit de reforma pieței angro, sunt elemente în legătură cu care ne-am luat angajamente față de cetățenii europeni. Un al doilea element se referă la unele uh, elemente care apar. Sunt uh, uneori se dorește uh, garantarea unor uh, servicii speciale pentru care trebuie să se plătească. În text uh, există o lipsă de precizie în ceea ce privește serviciile speciale. De asemenea, nu sunt clare uh, lucrurile referitoare la gestionarea traficului echitabil. Uh, trebuie ca activitățile de uh, reglementare să intervină. Este o treabă pe care trebuie să o facem uh, serios, pentru că alminteri uh, s-a vorbit mult, însă direct, realitatea va fi cu totul alta. Trebuie să fie și activități de control, de urmărire, atât la nivelul autorităților naționale. Ce se întâmplă în țările unde lucrurile nu sunt puse în aplicare? Industria 4.0 uh, în unele locuri merge, în altele nu. Poate că putem să facem ceva și uh, să promovăm aceste uh, obiective. Doamna Hoitzen, mulțumesc domnule președinte, domnule comisar Oettinger, ne bucurăm să vă avem din nou în comisia noastră. M-au bucurat multe din lucrurile pe care le-a spus. Uh, în special despre tehnologia content, pentru că este important ca noi, Europa, să fim uh, uh, activi în domeniul strategic. Nu trebuie să lăsăm lucrurile pe mâna Chinei și a Statelor Unite. Un articol interesant din Financial Times pe 20 octombrie spunea îmi pare rău Einstein, acțiunile dubioase par reale Uh, la Universitatea din Delft s-a arătat că implicarea Conten este posibilă, ceea ce înseamnă că uh, obiectele separate de distanță pot să se influențeze reciproc. Este o descoperire pentru că pe vremuri uh, Einstein s-a referit la acest lucru ca o acțiune dubioasă. Acest lucru trebuie să fie protejat în viitor Uh, ceea care să facă hacking-ul uh, imposibil. Este, imposibil, este important uh, ca noi să ținem sub control acest lucru. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Sper că împărtășiți părerea mea că este nevoie de o un program pentru tehnologia quantum pe scară largă în Europa și președintele se uită foarte uh, dur la mine, însă credeți că uh, cercetarea contică trebuie să se uh, califice pentru o finanțare uh, suplimentară pentru Horizon 2020? Ultima întrebare a fost asta. Mulțumesc, doamnă. Ați vorbit de Einstein și de toate aceste lucruri înalte. Domnule comisar, răspunsurile dumneavoastră. Luiții. Da, pentru securitatea cibernetică este, avem uh, directiva privind uh, securitatea pe internet, dar acesta este doar primul pas. Este vorba de crearea unui standard european, unei culturi europene care să garanteze nivelul înalt de securitate pentru datele uh, pe care le avem în următorii ani în interesul uh, utilizatorilor de infrastructuri de date și pentru, o, uh, pentru industria uh, din acest domeniu din Europa. și în următoarea perioadă va avea loc o um, detaliere și o reformare a acestei directive, pentru că sunt multe domenii uh, care au de-a face cu date sensibile uh, și toate serviciile digitale uh, vor fi rând pe rând analizate, să vedem care sunt cele relevante pentru uh, cetățeni care necesită certificare sau uh, etichetare, adică comisia va avea uh, autorități de certificare care să garanteze aplicarea instrumentelor de uh, cyber security și să fie totul mai transparent pentru cetățenii care investesc în aceste domenii și să răspund doamnei Henkel în ceea ce privește delimitarea termenelor, ă, ă, fondurilor comisiei ă, pentru infrastructură și pentru comunicații. Direcția Digit are o activitate foarte eficientă și avem o echipă specială în această direcție generală care uh, discută cu experții noștri și care se ocupă de uh, securitatea cibernetică din centrele noastre de calcul. Așa că așa stau lucrurile astăzi. Acum 5 ani nu se putea spune același lucru. Regatul Unit uh, sunt, sunt state care au uh, securitate cibernetică foarte bună, Franța, Germania, Regatul Unit. Avem și o agenție, agenția de la Atena care constituie un uh, for consultativ foarte important. Și sunt și autorități care garantează uh, securitatea cibernetică în statele membre. și uh, experții în acest domeniu sunt finanțați din mijloace uh, clar delimitate, resurse specifice. Majoritatea sunt, în, uh, sunt freelanceri și nu vreau să vă faceți iluzii, dar uh, sunt 500 până la 800 de posturi uh, în acest domeniu în care trebuie angajați experți, ceea ce înseamnă că dacă se lucrează cu freelanceri și sunt, uh, aceste posturi sunt finanțate din, uh, din fonduri specifice, nu înseamnă că avem costuri zero. De fapt, ne mințim singuri fără a avea niște contracte permanente Uh, și uh, o, nu putem oferi o atractivitate a acestor posturi față de uh, companii cum ar fi IBM sau altele, atunci oamenii nu o să vină să lucreze pentru noi. Că uh, freelancerii au un badge de acces în instituții, dar uh, nu au uh, făcut acel jurământ și nu și-au luat uh, angajamentele legate de confidențialitate. Trebuie așadar să oferim posturi și o perspectivă de carieră în instituțiile europene. Noi nu credem că decizia dumneavoastră va beneficia de o mai mare neutralitate. Gândiți-vă că Deutsche Telekom, în proporție de o treime, aparține statului german. În orice caz, decizia uh, în Consiliu fost luată cu uh, unanimitate și în, în Parlament cu o majoritate largă. Dar este prima reglementare legislativă de acest fel. legată de discriminarea, uh, de excluderea discriminării cuiva din rețea. și ne încredem în autoritățile de reglementare, cele uh, 28 de autorități care supraveghează aplicarea acestor reguli. Și uh, cu toate acestea, nu trebuie să ne temem ca după o scurt timp să reformăm, să modernizăm uh, cadrul legislativ. Dar prin intrarea în vigoare a acestui document există o protecție mult mai mare pentru cetățean împotriva discriminării. Deci controlăm aceste lucruri și Comisia aplică și observă consecvent ce se întâmplă. Și uh, directiva TSM, uh, de fapt, este urmarea unei alte directive și pot să vă spun care, sunt, uh, care e vina mea dacă e vreo vină deportat, dar nu pot să spun care ar fi vina celorlalte instituții. Noi ne putem consulta, ne putem, uh, putem uh, beneficia de sfatul experților, dar Gândiți-vă uh, cum a fost situația înainte de intrarea uh, acestei directive în vigoare, practic atunci când nu exista o interdicție a discriminării. Telecom Italia, care este în pericol să fie preluată de investitorii francezi sau Orange sau Vodafone sau Deutsche Telecom, nu sunt opozanții noștri sunt uh, și trebuie să rămână jucători uh, competitivi uh, pe piața telecom la nivel mondial. Vorbim atât de des de politica industrială încât uităm de întreprinderile noastre Trebuie să ținem cont de cetățeni, de întreprinderi, pe de o parte, și față de acum 20 de ani, ă, atunci când nu începuse liberalizarea și reglementarea, suntem într-o situație în care avem o mult mai mare mobilitate a comunicațiilor. Deci s-au realizat foarte multe lucruri pentru consumatori și se creează cadrul de investiție în infrastructură. Iar uh, companiile telecom nu sunt doar uh, niște capitaliști uh, cu intenții rele, ei reprezintă industria europeană. la iar la industrie.4.0 uh, uh, 4.0 este vorba mai ales de IMM-uri. IMM-urile din domeniul electrotehnicii, din uh, domeniul hoteleriei private. Airbnb, toți aceștia trebuie să țină cont de faptul că sunt instrumente și concepte care sunt special dedicate IMM-urilor. Am fost în Delft și am fost foarte impresionat și la, impresionat și la Ulm am rămas impresionat. Uh, și vorbim de Orizont 2020, care este tocmai instrumentul care să, prin care să se continue investițiile. Este un, iar Consiliul este un uh, partener nemaipomenit. și atunci când am fost la Ulm sau la Delft, am putut să vorbesc direct cu uh, profesorii de acolo și cu reprezentanții industriei. Trebuie să ne mai gândim și la portabilitatea serviciilor atunci când avem un contract de video on demand, video la cerere. Trebuie să puteți downloada respectivul film, indiferent unde sunteți, la Karlsruhe, la Bruxelles, la Roma, n-are nicio importanță în al doilea rând, comerțul electronic. Uh, în comerțul electronic, geoblocarea nu se mai permite. Este o mare evoluție pentru comerțul electronic. Apoi, teritorialitatea, uh, care este de fapt opusul portabilității, uh, intră în discuție mai ales în trei domenii și vorbim despre film, filmul european, sport și uh, televiziunile europene. În domeniul cinematografic, nivelul este foarte înalt, sunt uh, fonduri care sunt alocate de la nivel european Dar dacă ați fost la festivalurile de film europene, la mm, Veneția, de exemplu, vedeți că cinematografia este în pericol în Europa și că este nevoie de o mai, un mai bun marketing. Dacă există însă dacă nu există o piață europeană, atunci uh, cinematografia va avea de pierdut față de, nu va mai fi competitivă față de Hollywood. Și trebuie să prevedem și excepțiile în ceea ce privește sportul, respectiv fotbalul. Că joacă Real împotriva Barcelonei sau alte echipe, dacă e vorba să se financeze uh, sportul, nu doar fotbalul, uh, voleibalul, alte sporturi, trebuie să vorbim despre teritorialitate. și pot să sper că m- mm, sunt parteneri de discuție în acest domeniu la nivel european, dar avem nevoie de o soluție care să nu afecteze jucătorii de pe piață. Și dacă aplicăm uh, convenția de la Marrakesh, atunci trebuie să acordăm uh, utilizatorilor defavorizați acces la serviciile digitale. Safe Harbor. Ne întrebăm dacă există un Safe Harbor în Europa. Nu. Și decizia își trebuie luată în calcul în acest sens. Dar nici în Europa nu suntem 100% siguri. pentru că și în Europa trebuie să evităm atacurile teroriste. Așadar, să nu fim aroganți față de americani și să continuăm negocierile în ceea ce privește Safe Harbor și nu doar cu americanii, ci și cu Japonia și cu uh, Corea de Sud trebuie să negociem pentru a ajunge la o bună reglementare a tratamentului datelor. Apoi, domeniul comunicațiilor mobile. Acolo este nevoie de uh, planuri uh, în ceea ce privește calendarul și berichtul um, raportul Pascal Lamy zic eu că constituie o bază foarte bună după care să ne orientăm. Și pentru 5D, uh, 5G uh, trebuie să participăm la intrarea pe piață a acestei tehnologii. Avem nevoie de, și de uh, responsabilități clare în ceea ce privește circulația conținutului pe, trans, pe platforme. Haideți să ne gândim la uh, exemplul unui cotidian care publică uh, Uh, scrisori de la cititori și acolo apar nume, prenume, vârstă, deci date care nu sunt uh, confidențiale, nu sunt tratate ca fiind confidențiale, sunt conținuturi uh, rasiste, sunt foarte multe elemente de care trebuie să ținem cont în ceea ce privește conținutul public de pe internet. Pentru că sunt multe aspecte care, după părerea mea, sunt cel puțin uh, îndoielnice. Uh, de aceea, pentru uh, presa de pe internet și pentru televiziunile care emit pe internet, trebuie să avem reglementări mai stricte. Mai sunt și problemele legate de fraudă și vă pot spune că vom urmări cu uh, consecvență fraudele. Uh, și uh, în ceea ce privește frauda legată de emisiile CO2, să știți că nu o să închidem ochii Și atunci, uh, nu, ce vom face? Vom aplica controle pe stradă, pur și simplu. Vom măsura emisiile. Aceasta este o măsură pe care am decis-o acum două săptămâni împreună cu statele membre. E adevărat că avem nevoie de parteneri de cooperare Uh, și de aceea este foarte important rolul Franței și Germaniei în sectorul digital. Uh, avem contacte strânse cu miniștri și secretari de stat uh, responsabili de acest domeniu. Și vor avea loc întruniri comune cu Comisia, unde uh, Uh, domnul președinte Juncker să prezinte inițiativele Comisiei. astfel încât uh, să evităm blocadele din partea Consiliului. Mulțumesc! Uh, dear Commissioner, thank you. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru cunoștințele pe care ne-ați împărtășit, pentru pasiunea cu care ne-ați vorbit. A fost o întrebare foarte clară pe care am pus-o și nu am primit un răspuns. Dacă Comisia uh, vrea să extindă copyright-ul la hyperlinking, vă rog să confirmați că nu așa se vor petrece lucrurile. Aceasta ține de colegiu. Uh, mai aveți răbdare încă patru săptămâni, pentru că de-abia în decembrie se discută chestiunea aceasta. Uh, nu este un subiect care, de care să mă ocup eu direct, dar uh, colegiul se va ocupa de această discuție. Și în patru săptămâni o să știți răspunsul. Mulțumesc, domnule comisar, pentru pasiunea dumneavoastră și pentru cunoștințele noastre. E foarte important. Președintele mulțumește interpreților. Sper că a fost interesant și pentru noastră să-l ascultați pe domnul comisar. Ne revedem mâine la ora 10. Vă reamintesc că e foarte important să vă amintiți. Grupul de lucru ITRE privind Uniunea Digitală se va întâlni pe 12 noiembrie de la 10 la 12 și va analiza spectru radio, o temă foarte importantă. Va fi o primă întâlnire într-o serie de mai multe întâlniri pentru revizuirea pachetului Telecom. Telecom. Joi, deci, grup de lucru la ora 10. Mulțumesc, ne vedem la 10 mâine uh, la vot.